Bună ziua tuturor! Speram uh, să vină cineva și de la PPE, dar încă nu a venit, așa că vom începe oricum cu punctul 8 de pe ordinea de zi și anume cerințele de capital pentru portofoliul de tranzacționare și resecuritizare, precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare. Și am să-i dau acum uh, cuvântul uh, raportarei noastre, doamna Arlene McCarthy. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, intenționam să fac o prezentare de ansamblu și apoi să încep uh, o dezbatere pentru a putea afla care sunt opiniile raportorilor din umbră și ale colegilor interesați de mm, uh, directiva privind cerințele de capital 3. În contextul crizei financiare avem ne, sprijinul acordat um, băncilor în special uh, ilustrează slăbiciunea sectorului bancar și um, avem 3 uh, uh, trilioane de euro sprijin public pentru susținerea sectorului bancar și bineînțeles că știți că G20 la nivel internațional și Comisia Europeană au un program amplu de reformă pentru abordarea acestor probleme, printre care introducerea uh, testamentelor, uh, apoi uh, diferite alte tipuri de tranzacții despre care vom auzi în timpul audierii, o supraveghere mai strictă, reguli mai stricte privind capitalul bancar. Acestea sunt obiective comune care vor asigura un sector financiar competitiv și responsabil și în acest sens mă refer la sectorul bancar. În um, această directivă se vorbește despre capitalul bancar, despre um, cerințele aplicabile bancherilor. Probabil cunoașteți și propunerea Comisiei adoptată în iulie 2009, care face parte dintr-un program de implementare a um, uh, regulilor Comitetului de la Basel privind uh, supervizarea bancară și îmbunătățirea regulilor privind capitalul bancar. Probabil că ați citit textul Consiliului în această privință, care își propune să reflecte lucrările Comitetului Basel din iulie și să, adoptez, și să adopte cerințele Consiliului de Supraveghere Bancară în uh, vederea uh, summitului G20 de la Pittsburgh. Asta, deși aceasta nu este părerea mea ca raportor, uh, Uh, cred că avem foarte multe de spus în acest domeniu. Principalele elemente din propunere sunt întărirea uh, cerințelor de capital pentru elementele din portofoliul de tranzacționare, apoi uh, consolidarea regulilor de resecuritizare și introducerea unor reguli mai clare și introducerea unor, mai, unor sancțiuni mai stricte privind politicile de remunerare, inclusiv bonusurile. După cum știți, aspectele de politică sunt o chestiune delicată în momentul de față, în special în Regatul Unit, unde chiar în presa de astăzi s-a făcut un anunț că guvernul va prelua, un, uh, va prelua controlul asupra rezervei, uh, rezervei de bonusuri a Royal Bank of Scotland. Aceasta a provocat o reacție puternică din partea băncii care se teme că va pierde mm, din uh, angajații săi de valoare în favoarea altor bănci. Deci ideea este să se ceară băncilor să dețină un capital mai mare pentru a reflecta performanța pe termen lung și nu performanța pe termen scurt. Apoi cerințe de capital uh, mai stricte um, în ceea ce privește investițiile, pentru a nu exista investiții neperformante. Comitetul de la Basel a spus că este nevoie de un capital suplimentar de 11,5%. Uh, Oricum, uh, când uh, eram studentă, spuneam că mi-e foarte greu să mă întâlnesc cu managerul băncii pentru a mări descoperitul de cont. Acum 20 de manageri de bancă îmi bat la ușă. Deci ei spuneau că Uh, ar trebui să strângă 200 de miliarde de euro numai în zona euro, care, ceea ce ar afecta capacitatea de creditare. JP Morgan uh, a estimat într-un raport recent că băncile ar trebui să adauge, să aloce doar 3,5% din uh, capital pentru măsurile de, de suport. Poate că unii spun că aceasta este o măsură prea oneroasă. O altă cerință este accelerarea intrării în vigoare a directivei CRD3. Unii spun că este o procedură prea rapidă care va avea un impact posibil asupra economiei reale. De aceea au fost uh, făcute acțiuni de lobby pentru o dată uh, tip phase-in, adică o introducere graduală uh, prin, după trei trimestre de creștere economică pozitivă și de creștere pozitivă a PIB-ului și uh, aceste lucruri se regăsesc în propunere. Cum am spus însă, Comisia vrea să implementeze regulile negociate la Basel. Ca întotdeauna există o posibilitate limitată de a influența mm, pozițiile uh, Um, legate de resecuritizare și portofoliul de tranzacționare, pentru că acestea sunt lucruri convenite la nivel internațional, la Basel și sunt implementate în uh, directivă și în textul Consiliului. Dar cred că această um, revizuire este o ocazie pentru noi de a avea în vedere îmbunătățirea reglementării și cu sprijinul dumneavoastră trebuie să vedem unde putem să întărim rolul de supraveghere și um, examinare al Parlamentului uh, și nu doar să luăm propunerile și să, și să le implementăm fără o analiză și o supraveghere corespunzătoare. Dacă mă uit la chestiunile mai directe, mai clare din propunere. În ceea ce privește resecuritizarea, propunerea comisiei uh, urmează tendința din uh, directiva privind cerințele de capital numărul 2 și regulile noi de la Basel. Uh, Există o preluare a textului comisiei cu excepția aprobării prealabile în cazul unor investiții de resecurtizare complexe. Comisia propune un nou articol 122b Uh, în ca, privind cazurile în care este necesară o aprobare prealabilă pentru investițiile de resecuritizare foarte complexe. Ideea este să se asigure diligențele necesare în astfel de cazuri. Inițial, uh, această idee fusese eliminată din textul de compromis al Consiliului. Acum, ideea este să vedem dacă suntem de acord sau dacă vrem ca propunerea Comisiei să fie reintrodusă. În ceea ce privește portofoliul de tranzacționare, Comitetul de la Basel a emis uh, propriile sale reguli pentru a asigura un capital suficient în portofoliul de tranzacționare. Comitetul de la Basel a fost de acord cu excluderea tranzacționării uh, de corelare și continuarea modelelor existente. Probabil știți mai bine decât mine ce înseamnă tranzacționarea de corelare. Este un uh, tip de tranzacționare folosit de uh, companii și uh, am hotărât uh, să nu fie penalizat de uh, taxe. Și uh, comitetul de la bază le-a spus că trebuie exclusă această tranzacționare de colerare. Acum uh, trebuie să vedem dacă suntem de acord cu poziția Consiliului sau dacă avem o părere diferită. Majoritatea um, autorităților de reglementare uh, spun, susține același lucru. Există uh, Uh, o oarecare temeri legate de capacitatea băncilor de a aprecia riscul. De aceea ar trebui să se, mm, să se stabilească un nivel minim pentru astfel de tranzacționare. Problema este să nu se cadă de acord la Basel până când nu ne vom pune de acord uh, în iulie. Prin urmare, Consiliul a propus un plafon de 8% care poate fi modificat prin comitologie pentru a reflecta rezultatul lucrărilor Comitetului de la Basel și atunci poate că s-ar ajunge la o plajă între 5 și 10%. Industria mi-a spus că nu este mulțumită de plafonul de 8% și consideră că accesul lor la tranzacționarea de corelare ar fi uh, prejudiciată și atunci ar fi uh, mulțumiți ca în iulie la Comitetul de la Basel să se ajungă la un uh, plafon de 5% sau sub acest nivel. Problema pentru industria de profil este și data de implementare, susținând că este greu să pună în aplicare la sfârșitul lui 2010, având în vedere angajamentele asumate la Basel. Ei susțin pe bună dreptate în unele cazuri că este nevoie de strângerea a mai multe uh, miliarde de euro în uh, următoarele luni, ceea ce ar afecta capacitatea de creditare în uh, sectorul financiar din Uniunea Europeană. Ei ridică de asemenea problema că Statele Unite nu vor implementa reglementările de la Basel în timp util. Aceasta, acestea nu sunt punctele mele de vedere, ci sunt punctele de vedere ale sectorului de profil stil. Oricum, uh, am lăsat problema remunerării la sfârșit pentru că probabil uh, este cea mai politică într-un fel. Uh, și ca politician uh, cred că um, se va aștepta din partea noastră ca legislator să avem inițiative puternice în această privință și să facem niște propuneri uh, solide. S-au făcut deja foarte multe în acest sens și Consiliul pentru Stabilitate Financiară a publicat în septembrie 2009 principiile de remunerare. Acestea au fost aprobate de liderii G20 la Pittsburgh și um, politicile de remunerare ar putea să slăbească instituțiile financiare. Principiile trebuie să se um, aplice pentru toți um, angajații um, care sunt implicați. Eu uh, cred că principiile trebuie să fie respectate, chiar dacă trebuie să intrăm în mai multe detalii. Acestea sunt guvernanță, compensații și capital, structura plăților și alinierea la riscuri, dezvăluire și supraveghere. Și supraveghere. Comisia a făcut acest lucru înaintea propunerii și s-a bazat pe raportul la rozier, recomandând faptul că bonusurile trebuie să recomande, să reflecte performanța, să nu fie garantate și să fie defalcate pe mai mulți ani. Și mm, anul acesta a existat o propunere pe 30 aprilie. Aceasta a fost baza uh, textului privind remunerarea din uh, directiva 3 privind cerințele de capital era făcută o distinție între măsurile financiare și nefinanciare și consolidarea cerințelor de capital. Evident, um, noua autoritate bancară europeană va trebui să elaboreze linii directoare pentru punerea în aplicare a uh, legislației și a um, deciziei um, comisiei, a directivei comisiei propunerea transpune uh, principiile stabilite în cadrul um, Consiliului pentru Stabilitate Financiară aceste elemente includ uh, faptul că bonusurile trebuie să reflecte performanța și să nu fie garantate. Cel puțin 50% trebuie să fie plătite sub formă de acțiuni, mai degrabă sub formă de numerar. Trebuie să fie menținute pe o perioadă mai lungă de timp pentru a le oferi uh, certitudine angajaților uh, și ar trebui să ne hotărâm dacă 3 ani este limita de timp adecvată. Unii mi-au spus că, unii mi-au spus că aceste investiții pot fi pe termen mai lung, între 5 și 27 ani. Apoi 50% uh, trebuie să fie amânate sau defalcate atunci când bonusurile sunt mai mari și trebuie aplicat de asemenea și principiul uh, de clawback atunci când nivelul este mai mic decât um, adecvat textul uh, spune că angajații nu pot să adopte strategii gen hedging sau asigurări pentru a atenua efectele acestei legislații. Consiliul a adăugat niște cerințe suplimentare privind transparența și guvernanța și cred că în această comisie ar trebui să ne concentrăm asupra acestor elemente. S-a precizat de asemenea că trebuie să existe dezvăluiri regulate către public și trebuie să se publice informații detaliate privind remunerația acumulată plătită managerilor și uh, Um, angajaților cu funcții superioare care pot afecta uh, riscul, nivelul de risc al băncii. Apoi um, trebuie să se aibă în vedere și capacitatea instituției de a-și întări baza de capital. Deci vedeți legătura cu baza de capital. Vreau de asemenea, dragi colegi, uh, să vă um, atrag atenția asupra unor elemente. M-am uitat în detaliu la textul Consiliului și la textul Consiliului pentru Stabilitate Financiară uh, și cred că în anumite privințe Consiliul a mers mai departe. În alte privințe, Consiliul uh, nu are dispoziții privind firmele care au fost asistate. Deci nu știm dacă se referă la întreaga rezervă sau la, uh, doar la anumite, la o anumite sume. Și în cele din urmă, poate că ar, ar trebui să vă uitați și la ce se întâmplă în unele state membre, pentru că deja uh, în Regatul Unit, de exemplu, lucrările sunt avansate. Uh, Autoritatea pentru Siguranță, Securitatea Financiară a întreprins măsuri în Franța, Olanda, Elveția, toate au luat măsuri. În Franța, cel puțin 50% din bonus trebuie amânat timp de 3 ani, iar în uh, Franța, 50% uh, din capitalul propriu trebuie deținut cel puțin um, trei ani. Apoi, uh, în alte țări, uh, bonusul trebuie limitat la 100% din salariu. Iar uh, în alte țări există doar o variantă opțională și nu obligativitate. Unele state membre au luat deja măsuri în acest sens, însă nu trebuie să ne limităm doar ce se la ce se regăsește în textul Consiliului și în textul FSB, Consiliul pentru Stabilitate Financiară. Apoi aș dori să mă refer și la sondajele care au fost uh, efectuate în Regatul Unit. 87% din public consideră că ar trebui să reglementăm bonusurile și remunerația bancherilor, ceea ce mi-arată că aceasta este o preocupare majoră în rândul publicului, iar Comisia noastră trebuie să lucreze în acest sens. Aceasta a fost doar o introducere generală. Sunt sigură că am omis anumite elemente și că vreți, vrea să intrați în detaliu. Oricum, uh, voi discuta chiar și prin e-mail, voi face schimburi cu raportorii din umbră. Vreau măcar să redactez propunerea în uh, săptămâna care urmează pentru a o da la traducere și pentru a discuta pe 14 uh, ianuarie. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlin! avem uh, o mică problemă, uh, în sensul că în aproximativ 3 minute ar trebui să avem o audiere, dar trebuie să avem și acest uh, schimb de puncte de vedere, pentru că trebuie să ne ocupăm de raport în timp relativ scurt. Eu sunt pe lista vorbitorilor ca, ca raportor din umbră pentru ALDE și apoi domnul Bulman și încă un raportor din umbră. Trebuie să închid lista de vorbitori aici doar dacă domnul Caras nu vine. Dacă domnul uh, Caras sosește, uh, nu vă voi lua, dar altfel vă pot lua ca vorbitor din partea PPE. Deci uh, nu sunt foarte bine dispusă față de dumneavoastră în momentul de față. Așadar, Continui. Nu, nu, nu mă referam personal la dumneavoastră, spune președintele. Sunt sigură că au motive serioase ca să lipsească. În ce privește directiva privind cerințele de capital, partea a treia directivă, uh, cred că există numeroase măsuri care se îndreaptă spre cauzele crizei. Și nu e vorba doar de faptul că în viitor trebuie să ai mai mult capital pentru a face față riscurilor. Dar cu siguranță faptul că investițiile uh, riscante nu erau uh, susținute și de capital uh, colateralizat a dus la această criză. Știa, se știa foarte bine că riscurile comerciale nu au fost acoperite corespunzător, că și la fel am știut și în cea de-a doua directivă prin cerințe de capital că uh, aceste riscuri sunt foarte, persona, foarte periculoase. De deci, aceste riscuri uh, vor trebui uh, să fie mult mai bine acoperite și de aceea cred că va fi necesar să facem îmbunătățiri și la această propunere și sunt sigură că vor avea colegii sugestii în legătură cu asta. Va trebui să se facă o mai bună distinție ori aici, ori în altă parte între uh, uh comerțul, activitățile comerciale pentru clienți și uh, cele de tip proprietary și poate că acest lucru ar trebui mai bine reflectat în uh, uh, statutele băncilor în viitor. Am fost unul dintre cei care și-au exprimat uh, îngrijorarea în legătură cu, cerin, cu creșterea cerințelor de capital într-un moment în care e nevoie să se financeze economia, dar trebuie, pe de altă parte, să recunosc că este o problemă de primă importanță, fiindcă uh, are legătură cu comportamentul uh, de risc și acest uh, uh, registru al tranzacțiilor este un pas înainte. Putem considera că această directivă intră în vigoare undeva la începutul 2010 sau poate și mai târziu 2011. Să nu uităm că și cerințele Basel intră în vigoare în multe țări. Deci se fac foarte multe ajustări legate de cerințele de capital și înainte să luăm o decizie dacă datele sunt corecte sau nu, ar trebui să avem o imagine cât mai generală. În ce privește remunerarea, problema remunerării, sunt de acord în general cu propunerile legate de remunerare, dar cred că ar putea fi mai puternice. Nu sunt în favoarea unor limitări pur și simplu pentru că se pot găsi soluții pentru a scăpa de ele. S-a mai întâmplat și în trecut acest lucru, dar e important să avem un răspuns politic puternic la problema remunerării și nu doar la cea supervizării. Și cred că punctul 22H din anexa 2 uh, arată drumul pe care trebuie să mergem. Acolo se spune că uh, creșterea riscurilor legate de capital și de lichiditate trebuie luate în considerare. Asta înseamnă că ele ar trebui trecute drept costuri Uh, dar asta nu rezolvă problema uh, cotei de profit și nu știu dacă este moral ca 40% din profit să meargă uh, către cei care n-au uh, pus niciun fel de capital la bătaie. Și nu înțeleg realmente justificarea că bonusurile sunt o chestiune de la sine înțeleasă și într-un mod uh, disproporționat pentru că altminteri se putea plăti și altfel costurile de capital. Dacă există motive temeiare, dacă cineva are o performanță profesională într-adevăr extraordinară, atunci acest lucru să se facă, dar să se facă prin declarații uh, transparente. Știm că um, sunt uh, situații în care se vor plăti uh, bonusuri uriașe numai pentru că au fost, am avut uh, rate de dobândă extrem de mici. Uh, practic uh, s-au obținut rezultate bune fără un efort foarte mare și uh, contribuabilii sunt cei care le plătesc în final. Oricum ar trebui să se dea justificare publică pentru bonusurile de vârf care se plătesc, de nu se dea doar detalii despre metodologia conform cărea sunt distribuite și de fapt nu înțeleg de ce n-ar trebui să-i numim pe cei care primesc aceste uh, bonusuri. Nu înțeleg de ce ar trebui să fim mai timizi decât americanii și nu accept argumentul că uh, fără aceste bonusuri oamenii cei mai buni uh, Uh, vor pleca. Nu cred că se întâmplă acest lucru și chiar dacă ar fi, poate că e un preț care merită plătit, pentru că altfel situația nu se va schimba niciodată. În fine, uh, nu sunt la fel de mulțumită de prevedere legate de resecuritizate. Ne-am ocupat și în directiva 2 de acestea și propunerile din uh, proiectul Comisiei nu sunt în spiritul proporționalității pe care l-a introdus Parlamentul în legătură cu procedurile de due diligence. Acestea nu vin din Convenția Basel, ci sunt uh, introduse de către Comisie și doar pentru mică greșeală să ai o sentință de condamnare la moarte, ca să spunem așa, mi se pare că am exagerat. Deci cred că ori le amendăm ca să uh, respecte munca și principiile cele de-a doua directive, sau, din potrivă, spunem că ar trebui rezolvată această chestiune la nivelul uh, de supervizare, adică la noua autoritate bancară europeană, care va avea un set de reguli mai complet Uh, în legătură cu toate activele complexe, pentru că mai sunt și alte chestiuni în afară de resecuritizare. Așadar, să avem un pachet mai coerent și mai bun. Cred că uh, problema corelării uh, comerciale este una interesantă. Am totuși sentimente amestecate în privința ei pentru că trebuie să recunoaștem că uh, autoritățile de supraveghere vor trebui să-și construiască niște capacități uh, suplimentare pentru a putea face un modeling uh, uh, financiar și nu sunt sigură că acum există toate resursele care vor fi necesare pentru această activitate în viitor. Atât vreau să spun și acum dau cuvântul uh, colegei Vicky Ford. Mulțumesc foarte mult! și uh, salut multe dintre eforturile care s-au făcut. Pornind de la problema bonusurilor, cred că este excelent faptul că directiva urmează opiniile generale la nivel internațional și încă de la primul proiect a, s-a muncit foarte mult pe acest subiect, atât la nivelul G20 cât și al statelor membre. Și uh, vreau să mă refer la ce spuneai tu, Arlin. Mulți oameni mi-au spus, nu credeți că pentru a avea creștere economică în societate, este important ca indivizii să poată aspira uh, la bunăstare profesională? Bineînțeles că da. Dar de asemenea cred că este îngrozitor de greșit ca în uh, industria financiară să existe o structură de bonusuri care să încurajeze, așa cum s-a întâmplat în trecut, riscuri extreme luate pe uh, spinarea contribuabililor și mai mult a fost o greșeală că oamenii care ar fi trebuit să fie cei care să pună frână într-o organizație financiară, cei din departamentul credite, de exemplu, au fost uh, în unele cazuri remunerați în funcție de riscurile pe care și le asumau și nu în funcție de riscurile pe care le preveneau și uh, e important că ace- astfel de formulări sunt și în variantele Consiliului. Până la urmă, nu instituțiile își asumă riscuri, ci indivizii care lucrează între, în aceste instituții, deci e important ca uh, remunerațiile să reflecte acest lucru. Multe state membre și-au făcut propriile reguli și cred că este important că statele membre pot să facă acest lucru, sunt lăsate să facă acest lucru. N-ar trebui să existe o platformă standard pentru toată lumea. Multe state membre, cum ar fi Marea Britanie, au spus nu vrem să așteptăm până anul viitor. Anul acesta a fost pentru multe instituții uh, un moment în care s-a câștigat foarte mult și asta datorită sumelor uriașe de bani publici care au fost injectate pe piețele financiare. Așadar, Înțeleg de ce eh, statele eh, membre pot avea opinii diferite aici și când vorbesc cu oamenii obișnuiți, eh, îmi dau seama că atâta vreme cât oamenii contribuabili cred că ei uh, sunt uh, sursa de împrumut de ultima instanță, atunci ei vor continua să fie îngrijorați de nivelul bonusurilor care se plătesc. Și cred că uh, Industria serviciilor financiare n-ar trebui să uite acest lucru. Și mai târziu, când vom vorbi despre taxele pe tranzacții, dacă contribuabilul va fi până la urmă cel care va uh, plăti pentru orice fel de uh, pasive ale instituțiilor financiare în viitor, atunci este pe bună dreptate preocupat de bonusurile pe care le primesc cei care manevrează toți acești bani. După aceea, o altă problemă importantă. Până la ce punct creștem uh, capitalul pentru bănci? Uniunea Europeană merge cumva în, în, dincolo de Basel, de principiile Basel. Din mai multe motive. Avem nevoie de mai mult capital, uh, uh, dar pe altă parte trebuie să ne asigurăm că învățăm din lecțiile securitizării și că în viitor activitățile de securitizare ar trebui să fie asigurate de mai mult, riscul acestora ar trebui să fie asigurat de o cantitate mai mare de capital. Există o preocupare că am putea forța băncile să își angajeze capitalul viitorului pentru a compensa greșelile trecutului și că dacă forțăm băncile ca anul viitor să Uh, încerce să uh, acumuleze capital nou pe baza uh, activelor negative și neperformante pe care le au ar fi o greșeală. Am auzit o sumă de genul 150 de miliarde, asta deci securitizare pe pozițiile istorice din vechi, din trecut, pe activele negative. În ce privește registrul tranzacțiilor, sunt trei tipuri diferite de capital. E vorba de modelul tradițional, uh, capitalul de risc și capi- toate acestea se adună la oaltă și mulți oameni din industrie îmi spun că în anumite circunstanțe asta ar putea să însemne că o instituție ar trebui să dețină mai mult capital dacă un activ este în registrul tranzacțiilor decât dacă este pe balanța contabilă. Asta e greșit pentru că asta ar uh, forța uh, unele bănci să-și ascundă aceste active, să nu-și recunoască aceste poziții pe care le-au. Deci trebuie să înțelegem ce spun oamenii uh, despre acest lucru. Uh, și anume că evaluarea de impact spune că uh, nivelul de capital ar putea ajunge până la 1,7% din capitalul băncilor europene. Asta este cam 2% din PIB-ul eurozon pentru următorul an. Deci vrem să-și facă băncile provizioane mai mari sau să-și reducă pozițiile uh, de tranzacționare, dar putem oare să le forțăm să aibă provizioane de 2% din PIB-ul uh, zonei euro fără să existe și un impact asupra economiei reale? De aceea, acesta este motivul pentru care Basel face o nouă evaluare de impact. În acest moment se desfășoară procedurile de consultare și în ianuarie s-ar putea să existe un rezultat. Și cred că trebuie să vedem care vor fi concluziile studiului Basel și să ne asigurăm că dacă ei schimbă cerințele de alocare de capital, atunci poate și noi ar trebui să urmăm aceste principii. În mod fundamental mai există și problema arbitrajului. Uh, e o industrie globală, trebuie să înțelegem acest lucru. Dacă forțăm băncile europene să-și reducă dimensiunile balanței lor contabile, atunci dăm un avantaj Wall Street-ului pentru că băncile americane pot veni ca împrumutători pe, pe piața europeană și nu cred că asta vrem să se întâmple. Deci trebuie să examinăm foarte atent când se introduc aceste cerințe ca să ne asigurăm că nu mergem prea departe, mai departe decât ne-am dori. Așadar, Îndemnul meu ar fi, haideți să colaborăm cu Basel să vedem care este valoarea lor de impact și să ne asigurăm că noile reguli pe care vrem să le introducem nu vor cauza o uh, nu vor determina ca uh, strategiile de împrumut pentru viitor să fie tarate din cauza trecutului și să aibă acest, un efect asupra, acest lucru un efect asupra economiei reale. Președintele, mulțumesc. Pascal, doresc să iei cuvântul? la Pascal Lambert. Vreau să introduc, să aduc un pic de diversitate lingvistică în această dezbatere, dar nu pentru prea mult timp, pentru că deja am întârziat foarte mult o audiere care mi se pare foarte interesantă. Și pentru că este un prim schimb de opinii, nu vreau să vorbesc prea mult, vreau doar să spun că din punct de vedere politic, evident, grupul verzilor va susține toate propunerile, fie că vin de la Comisie, fie că vin de la Consiliu, de întărire la maxima controlului riscurilor pe care și le iau băncile, pe care și le asumă băncile. Constat că în această directivă se pot pune pe masă cifre în ce privește controlul uh, fondurilor proprii și efectul de uh, uh, pârghie. mi se pare paradoxal că putem face asta când e vorba de bănci, dar nu când e vorba de fonduri speculative. Mă gândesc la discuția pe care am avut-o ieri. Cred că totuși ar trebui să, că există o legătură între aceste două domenii și mi se pare ciudat că nu putem uh, reglementa un sector mult mai speculativ și mai periculos, cel al fondurilor de investiții. În al doilea rând, în ce privește securitizarea, este foarte clar pentru noi că ne punem întrebarea care este utiliza, utilitatea restructurării ă, securitizării complexe a produselor. Știm că de aici a pornit criza, printre altele, că erau niște produse pe care nimeni nu le înțelegea, că agențiile de rating le dădeau rating AAA fără să înțeleagă nici ele despre ce e vorba și mi s-ar părea de-a dreptul legitim pur și simplu să interzicem ă, securitizarea complexă și resecuritizarea. Deci mi se pare uh, o chestiune insuficientă. Știm că marja de manevră a Parlamentului în această directivă este foarte mică, dar, pe de altă parte, am vrea să știm dacă e posibil ca fie Parlamentul, fiecare comisia, fie Parlamentul, fie comisia să poată uh, lucra asupra unui studiu asupra dispozitivului financiar, sistemului financiar, care să releve, uh, să discute cauzele negative uh, și eventual cauzele pozitive pentru industrie pentru că eu cred că noi, în calitate de legislatori, asta trebuie să facem. Și ultimul lucru, cred că este extrem de important ca în cadrul acestei directive să nu ascultăm doar băncile și interesele acestora. M-am ascultat un pic șocat pe doamna McCarthy atunci când a spus nu susțin uh, uh, afirmațiile sistemului bancar, dar spun, vă spun doar ce mi-au spus oamenii care am vorbit. Dar mi se pare că n-ați vorbit decât cu băncile, decât cu reprezentanții ai băncilor. Pentru că n-ați citat niciun fel de afirmație alternativă, nicio propunere alternativă. Ați spus doar, ați vorbit doar despre bănci. Sigur, trebuie să ascultăm ce au de spus industria financiară și băncile. Uh, dar cred că noi, legislatorii, trebuie să ascultăm și ansamblul societății, nu doar industria bancară, și vom fi foarte atenți în cadrul uh, dezbaterii parlamentare să există o, plural, să există o pluralitate de puncte de vedere. Ude. Udo. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere că este foarte târziu și pentru că avem acum imediat o audiere, aș vrea doar să mă concentrez pe două puncte despre care vreau să spun câteva lucruri. Primul punct. Vreau să felicit pe doamna raportor pentru felul în care a putut să expună această temă transparent și clar mai ales că a vorbit de ceea ce s-a făcut deja în anumite state membre. Cred că raportarea a arătat că poate să stabilească standarde despre cum trebuie să tratăm această directivă pe viitor și vom mai avea și alte rapoarte pe această temă. Vreau să încurajez de asemenea să continue această tendință foarte bună uh, prin care afirmă că nu suntem o bancă care vine în prelungirea Consiliului sau a Comisiei, nu suntem nici uh, o extindere a principiului de la Basel. Noi suntem Parlamentul European care face legislație și face legislație în felul în care consideră că este corect pentru a putea împiedica următoarea criză, dacă n-am reușit să o împiedicăm pe cea care e în curs, pentru că nu aveam pe atunci competențele juridice de care am fi avut nevoie. Și aici vine la al doilea punct. Constat cu mare uimire un lucru. E vorba de punctul care se referă la securitizare. Vreau să știu uh, dacă vreau să cred că toată lumea este conștientă ce rol important au jucat aceste produse și vă amintiți probabil cât de problematic a fost discuția despre securitizare în trecut. Uh, au existat foarte multe neînțelegeri și n-am înțeles de ce Consiliul a propus ca regulamentul care vine din partea Comisiei să prevadă o aprobare în prealabil a uh, securitizărilor complexe uh, o eliminare a acestei aprobări în prealabil. Mă scuzați. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, doamnă raportor, dacă puteți eventual să ne explicați acest lucru. Poate că data viitoare, când vom avea ocazia să discutăm despre acest punct, să ascultăm poate și ce zice Comisia, față de propunerea aceasta a Consiliului, care nu face decât să dilueze procedura existentă a Comisiei de până acum. M-ar interesa foarte mult care este părerea Comisiei. Poate că astăzi nu o să mai avem timp să facem acest lucru, dar data viitoare sper că putem pune acest punct pe ordinea de zi. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ghiuri, dorea să spuneți ceva? Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că după ce termin intervenția, să nu vă pară rău că am luat cuvântul. În primul rând voi vorbi foarte pe scurt, dar în al doilea rând vreau să vă spun că sunt de acord cu un punct pe care l-ați menționat. Cahos. Prima întrebare pe care vreau să vă pun este dacă există interpretare. Bun, am o întrebare și două comentarii. Întrebarea este următoarea. Știți cumva dacă s-a făcut un studiu de impact despre măsurile acestea și despre efectele acestor măsuri pe oferta de credite. Pentru că doamna președinte a spus deja că rezervele de capital uh, ale băncilor sunt deja reglementate, dar că de fapt situația este în continuare destul de nesigură. Există un studiu de impact în acest domeniu și, cu atât mai mult, întrebarea aceasta este foarte importantă pentru că trebuie pusă și din perspectiva neutralității concurenței. Multe miliarde de euro au fost pompate în instituțiile financiare și acest lucru se vede pe piață. Aceste instituții sunt acum uh, foarte bine dotate cu capital, alții însă care au avut o gestiune mai bună financiară nu au avut nevoie de aceste ajutoare. Dacă nu vom atinge numai CRD3, ci și CRD4 și vom spori uh, cerințele de capital, atunci se va pune întrebarea cum arată situația din perspectiva neutralității concurenței am uh, pompat, după cum spuneam, mulți bani unor instituții financiare, dar în Europa Centrală și de Est ni s-a părut că branșa bancară era mai sănătoasă decât în uh, vestul Europei. Mă întreb, deci, dacă o astfel de sporire a mijloacelor pentru băncile dintr-o anumită parte a Europei este corectă. O altă întrebare se referă la bonusuri. Am fost foarte curioasă să aflu rezultatele de la sfârșitul anului. Bineînțeles că în momentul de față o avem de face cu o primă evaluare, dar aș vrea să știu care este situația pe piața bonusurilor și care este concluzia studiilor făcute. Și o ultimă remarcă, dacă îmi permiteți, doamnă președinte. Pare se pare că timpul ne presează foarte tare, pentru că în 2010, în primăvară, va trebui adoptat acest nou uh, regulament și întrebarea, și asta, aceasta înseamnă că la începutul lui 2011 va intra deja în vigoare. Mi se pare un timp foarte scurt. Da, Mulțumesc, doamna McCarthy. Vă mulțumesc pentru că mi-ați uh, dat mai multe răspunsuri, mi-ați, dat mai, mi-ați făcut mai multe comentarii care sunt foarte valoroase. Vreau doar să-i asigur pe colegii de la Verzi că nu m-am întâlnit cu foarte mulți actori, doar am vorbit de cei care au probleme și probabil că știți că cei care au probleme sunt mai ales în sectorul bancar. Știți că aceștia sunt și cei care sunt menționați în propunere pentru a fi supuși unor regulamente mai stricte. Există într-adevăr mai multe probleme în acest sector și de aceea am vrut să vă prezint aceste probleme pentru a vedea dacă, pentru a analiza dacă le place sau nu le place ce se va întâmpla cu propunerile acestea. Bineînțeles că unora le place și altora nu. Vreau să uh, răspund și uh, colegei mele care a luat cuvântul mai devreme. Cred că este o decizie foarte importantă pentru această comisie și pentru Parlament dacă vrem să discutăm mereu de uh, agenda globală sau dacă Uniunea Europeană vrea să stabilească agenda globală. Dacă vrem să așteptăm până în 2010, până când uh, comitetul de la Basel și-a făcut deja studiul de impact sau vrem să facem un studiu de impact propriu al Uniunii Europene. Uh, Vom putea apoi să continuăm să spunem nu, nu ni se pare destul de echitabil felul în care se arbitrează, se evaluează pe piața financiară, dar noi nu facem nimic. Putem, sigur, dar pe de o parte eu cred că Uniunea Europeană ar trebui în fine să ia un rol de lider în acest domeniu și să stabilească ea standardele. Iar apoi să încercăm noi să forțăm această agendă prin Consiliul Transatlantic, prin reuniunile pe care le avem cu Washingtonul, cu America în general și să-i convingem pe americani de necesitatea acestei agende pe care noi am impus-o și nu întotdeauna să spunem că așteptăm, pentru că cred sincer că așteptarea nu este întotdeauna ceea ce își dorește publicul. Indiferent cum ne uităm la problemă, contribuabilul va trebui să plătească dacă vom avea o nouă criză. Iată de ce cred că trebuie să acționăm pentru a crea un sistem propice și pentru a avea și o analiză de risc foarte bună și o strategie de plata a bonusurilor care să reflecte riscurile luate de respectivele instituții. Cred că, într-adevăr, s-au menționat foarte multe puncte aici care pot fi preluate și de către dumneavoastră, doamnă președinte, și voi reveni în altă discuție la acest raport. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc tuturor. Îmi pare rău că am avut foarte puțin timp pentru a discuta acest subiect important. Data viitoare vom uh, ține cont de aceste dezbateri. Pe 26 ianuarie vom reveni la această dezbatere dacă totul merge după cum este prevăzut. Trebuie acum însă să începem audierea noastră și să-i invităm pe vorbitori să intre în sală. Ne pare foarte rău că am avut această întârziere, dar am avut o agendă foarte plină și n-am avut cum să începem mai devreme. Um, thank you very much. Um, I, like to say, uh, welcome to, our Vreau să urez bun venit vorbitorilor noștri și să mă scuz încă o dată pentru că începem atât de târziu audierea. Nu voi uh, vorbi atât de mult cât îmi prevăzusem, însă ce aș propune să facem este să ascultăm toți vorbitorii mai întâi și după aceea să punem întrebările către ei. Probabil că vom mai avea mai multe runde de întrebări și vom avea probabil o serie de răspunsuri grupate pentru că avem foarte puțin timp. Văd că multă lume dorește să ia cuvântul. Aveți uh, CV-urile vorbitorilor în dosarul din fața dumneavoastră, deci nu voi face o prezentare a vorbitorilor în detaliu. Ideea este ca vorbitorii să încerce să nu vorbească fiecare mai mult de 5-6 minute. Această întâlnire se transmite pe internet live și scopul este să vorbim despre fezabilitate în domeniul tranzacțiilor financiare pe teritoriul Uniunii Europene, despre posibilitatea de a le introduce și despre felul în care acestea ar putea funcționa. Voi prezenta pe scurt doar uh, vorbitorii și voi spune ordinea în care vor vorbi. Mai întâi un reprezentant al Direcției Generale pentru Taxare și, și Uniunea Vamală, domnul Alexander Video, dacă nu greșesc. Poate că dumneavoastră puteți să ne spuneți în primul rând care este situația la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun, cred, de la început că la comisie nu lucrăm acum la o propunere concretă pentru o taxă financiară concrete, ci mai degrabă urmărim discuțiile internaționale pe această temă și purtăm noi discuții între noi. Vreau să vă relatez care este situația în momentul de față cu privire la acest subiect, mai ales uh, vreau să vă vorbesc despre situația din cadrul direcției noastre generale. Va trebui să și proiectez slide-urile, am înțeles cum merge. Așadar, știți că în momentul de față se discută discută taxa Tobin și trebuie să facem o distinție clară între taxa Tobin și această taxă financiară. Pentru că taxa Tobin uh, prevedea o conversiune a unor monede eh, în alte, unui monede în altă monedă, acum se vorbește de o taxă financiară la o scară mult mai largă decât înainte. Ceea ce este important când vorbim de această taxă, mai ales când vrem să înțelegem mai multe despre felul în care ea ar putea să arate, este care sunt obiectivele pe care le-am avea prin această taxă. Pentru noi, un element esențial este corectarea veniturilor și cred uh, acest lucru pentru consolidarea fiscală, pentru a vedea, pentru că acesta ar fi un instrument de a crea o mai bună reglementare a finanțelor globale. Întrebarea este în ce măsură poate sectorul bancar să plătească, deci să contribuie la um, micșorarea datoriilor care s-au creat în uh, această situație. Dacă ne uităm la o mai bună reglementare, trebuie să spunem foarte clar că analizele noastre, pe baza datelor de astăzi, au arătat că există multe dubii cu privire la impactul unei astfel de taxe pe piața financiară. Nu se știe foarte clar în ce măsură această taxă ar reduce cu adevărat activitățile speculative, în ce măsură ar afecta stabilitatea financiară globală și lichiditatea piețelor, volatilitatea prețurilor și așa mai departe. Ceea ce ne duce la concluzia următoare, și anume că această taxă nu este probabil instrumentul corect dacă acestea sunt obiectivele pe care le urmărim. Cel puțin nu este un instrument sigur în acest sens. În orice caz, felul în care Uniunea Europeană a dorit să abordeze probleme printr-un regulament este probabil o abordare mai corectă. Când ne uităm la venit, trebuie să ne gândim în, prim, gândim în primul rând la consolidarea fiscală și trebuie să punem întrebarea unde ar ajunge acești bani. În primul rând, bineînțeles, la bugetele naționale pentru consolidarea fiscală, dar și la, uh, în alte vor fi folosiți în scopuri de dezvoltare, uh, mediu și bugetul european ar fi o alternativă, dar n-aș vrea să intru în detalii cu privire la acest subiect. Aș prefera să vă atrag atenția asupra faptului că după datele pe care le avem astăzi, majoritatea veniturilor vor veni din euro, în euro din Marea Britanie și din Germania, care sunt motoarele în acest moment, din acest punct de vedere, și ei vor fi probabil cei care ar contribui cel mai mult la aceste venituri în cazul unei taxe care s-ar impune la nivel european. Ceea ce, bineînțeles, pune alte întrebări cu privire la cu în ce scop s-ar folosi banii, care ar fi o repartizare corectă, având în vedere aceste contribuții substanțiale. Potențialul veniturilor pare să fie foarte mare, Institutul austriac VIFO a făcut mai multe calcule care au arăt, a arătat că sunt 287 de miliarde de dolari în lună la o rată de 0,01%, ceea ce ar însemna cam 130 de miliarde pentru Uniunea Europeană, aproximativ Uniunea Europeană, Norvegia și uh, Elveția. Însă aceste cifre sunt probabil supraestimate, pentru că îmi pare rău că aici este o greșeală în slide, deci spune că datele vin din 2007, nu, vin din 2006, deci a, e vorba de volum, un volum foarte mare și de o valoare foarte mare a sumelor, care probabil nu vor continua la același nivel, pentru că știm bine că avem de-a face cu o regresiune în momentul de față a acestor sume. De asemenea, în previziunile în legătură cu reducerea comercială ar fi, este prea optimistă, după părerea noastră, având în vedere că există o reglementare mai puternică a piețelor financiare care ar reduce probabil și o parte din comerț și deci o parte din uh, potențialul de venit. Aceste cifre sunt de asemenea calculate pe baza Um, unei interacțiuni largi pe piață, ca și cum interacțiunile ar fi egale între state, dar există diferențe și acest lucru se știe și nu s-a, nu s-a considerat impactul altor venituri pe uh, celelalte, pe veniturile vecine, pentru că s-a văzut foarte clar că există uh, un impact pe taxele uh, de pe capital în, un, un impact de interacțiune. Acum, care sunt uh, cerințele care se impun. E nevoie de o masă critică, este nevoie de asemenea și de un domeniu de aplicabilitate, atât în ceea ce privește produsele, cât și domeniul geografic de aplicabilitate. VIFO a fost singurul institut care a definit foarte clar aceste doi, acești doi parametri și cred că a avut o abordare foarte bună, pentru că era, e vorba de acțiuni la scară largă, pe bază de schimb, dar Uh, și de tranzacțiile over the counter, care, uh, așa numitele tranzacții OTC. Un alt punct ar fi, pe care ar trebui să-l discutăm este care ar fi genul de taxă pe care ar trebui să l impunem, cât, ce taxă ar trebui să fie. Acesta ar fi o taxă pe tranzacții, dar cred că este ar trebui să ne gândim la uh, valoarea Uh, tranzacției în sine pentru a putea lua această decizie. Important este însă să ne gândim în primul rând care ar fi, cam care ar fi uh, scara la care s-ar integra acest uh, venit, deci cam care ar fi valoarea acestuia. Apoi mai există și mai multe riscuri legate de această decizie. Un prim risc de relocalizare, relocalizare către alte centre financiare. Există și un risc uh, de impact pe capacitățile de investiție a întreprinderilor noastre în, pentru o perioadă critică de creștere economică. Deci o posibilitate foarte mică de împrumut de la bănci în acest sector. Mai există și riscul migrației către produse care nu sunt supuse unei taxe și a altor scheme de evitare a taxării pe care le cunoaștem deja din situația actuală. După cum ziceam, um, o acoperire geografică foarte amplă ar fi necesară. Un, la scara Uniunii Europene ar fi poate mai de, destul de riscată. La nivel global, da, ar trebui să intre pe agenda G20, dar agenda G20-ul s-a arătat destul de rezistent față de așa ceva. În momentul de față li s-a părut că această propunere nu este realistă. Institutul austriac a sugerat o aplicare a taxei pe o aceeași zonă um, orară pentru că un decalaj de 24 de ore între două zone ar fi o problemă în ceea ce privește comunicarea și nu ar fi ar, ar aduce cu sine un risc foarte mare. Costul colectării nu ar fi prea mare pentru că s-ar putea folosi un sistem electronic care este folosit în momentul de față de către în schimburile comerciale și la schimburile valutare și cred că aceste, acesta n-ar fi problema, n-ar fi problema cea mai mare. Mai există anumite aspecte legale. Nu este foarte clar în ce măsură o astfel de taxă ar fi compatibilă cu principiul liberei circulației a capitalului. Ar trebui să ne uităm la directivele existente, mai ales cu privire la taxele pe capital, care probabil ar trebui uh, amendate pentru a putea introduce o astfel de taxă. Bun, cam aceasta a fost ce vreau să vă spun. Vă mulțumesc! Îmi dau seama că este nedrept să le cer vorbitorilor să facă prezentări într-un timp atât de scurt, dar vă rog să, în, să încercați. Următorul vorbitor este Joe Floyd, care este senior advisor la, în cadrul OCDE. Vă rog să vă străduiți, să vă încadrați în șase minute dacă puteți. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am o prezentare PowerPoint, uh, însă doar am să fac câteva remarci introductive și apoi câteva comentarii referitoare la uh, impozitul pe tranzacțiile financiare. Într-adevăr, lucrez ca senior advisor la OCDE. Am lucrat într-o primă fază pe aspecte de stabilitate financiară. OCDE uh, a lucrat lucrat, uh, uh, nu a lucrat recent în domeniul impozitului pe tranzacțiile financiare, așa că vorbesc în calitate personală. Acesta este un uh, subiect prioritar. Eu cred că trebuie să avem în vedere o gamă largă de măsuri pentru a acoperi deficitul fiscal pe care îl avem. FMI a sugerat că componenta de impozitare a acoperirii deficitului s-a ridicat cam la 3% din PIB și nu există soluții simple și cu siguranță nu există o singură soluție și nici o singură soluție OCDE. Dacă criza financiară Uh, are și o parte bună, aceasta este că reprezintă pentru noi o ocazie de a reanaliza toate problemele și de a vedea cum putem simplifica impozitele, cum putem crea uh, stimulente pentru a crește veniturile pentru că, și pentru a evita mm, uh, evitarea fiscală dar oricum, în realitate, situația este un pic diferită. În al doilea rând, poate că în sistemele fiscale actuale există anumite soluții care ne pot ajuta să contribuim la aceste măsuri. OCDE a promovat uh, schimbul de informații la nivel internațional, am avut uh, schimburi de informații fiscale sub formă de acorduri fiscale și dispoziții în uh, tratatele de evitare a dublei impuneri care au fost semnate recent. Și cred că um, există Există și inițiative privind dezvăluirea uh, voluntară, precum și colaborarea cu băncile de a îmbunătăți conformarea. Există de asemenea și măsuri de evitare a optimizării fiscale, mai ales uh, la nivel internațional. În ceea ce privește aspectul central pe care îl discutăm astăzi și anume noile surse de finanțare, cred că orice nouă sursă de finanțare trebuie să îndeplinească mai multe principii de bază trebuie să fie ușor și uh, economicos de colectat, trebuie să fie greu de evitat uh, sau de eludat, trebuie să fie neutre în ceea ce privește impactul asupra economiei și în privința distribuirii, decât dacă uh, este menită în mod um, clar să îmbunătățească condițiile de piață și, bineînțeles, trebuie să fie acceptat de către public, pentru că publicul este foarte important. Sigur că se schimbă atitudinea față de impozitarea sectorului financiar, însă nu trebuie să ignorăm importanța crucială a sectorului financiar în promovarea creșterii și în promovarea colectării de venituri, atât direct cât și indirect. Cred că a existat o mm, schimbare în această dezbatere și cred că dezbaterea se îndreaptă acum mai mult pe potențialul de colectare a veniturilor pe care îl prezintă taxa decât pe stabilitate financiară sau efectul corector al impozitului. Cred că există două aspecte cheie care trebuie abordate când vorbim despre impozitul pe tranzacțiile financiare. În primul rând, această, acest impozit trebuie să fie țintit pe tranzacțiile speculative speculative și nu neapărat pe tranzacțiile obișnuite. Trebuie să facem acest lucru dacă avem o intenție corectoare a acestui impozit. De asemenea, trebuie să facem acest lucru și în ceea ce privește acceptarea de către public și în privința capacității de colectare a veniturilor și sunt perfect de acord cu Comisia că cea mai mare parte a impozitului trebuie să vină uh, din uh, instrumentele derivate. Este foarte greu uh, să vedem cum putem ținti un impozit pe activitățile speculative și nu pe cele nespeculative. Ideea că speculațiile pe termen uh, scurt uh, sunt atractive, atunci poate să aibă un impact. Deci uh, tranzacțiile pe termen scurt pot fi afectate mai mult decât cele pe termen lung. Dacă ne uităm la mistro, microstructura piețelor, au, foarte multe, au loc foarte multe activități de hedging care sunt derulate pe o, un termen de timp scurt, relativ scurt. Deci aici se pune o problemă importantă și anume cum țintim acest impozit pentru ca banii să fie mm, uh, din uh, instrumentele derivate. Cred că acesta este un potențial enorm. Apoi există și problema incidenței taxei, adică cine sunt cei care vor plăti impozitul respectiv Există foarte multe activități uh, swap care sunt uh, derulate de persoane care investesc în, uh, în bonduri, în obligațiuni și atunci ar putea fi afectate aceste mm, activități și atunci incidența impozitului ar reveni guvernelor. Deci taxa ar circula cum ar veni într-un, într-un cerc. Spuneam că instrumentele derivate sunt foarte importante în acest sens Apoi uh, și baza impozitului este foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că produsele nu pot fi substituite unele cu celelalte și nici din punct de vedere geografic. Apoi uh, ce fel de activități de tranzacționare uh, sunt întreprinse de piețe. Acum sunt foarte multe tranzacții pe termen scurt întreprinse pe piața interbancară pentru că um, s-ar putea întâmpla ca această tendință să se îndrepte către un tipar diferit, în care portofoliile sunt adaptate mai puțin frecvent decât uh, într-un mod continuu. S-ar pierde din eficiență, însă efectul cel mai mare ar fi impactul asupra veniturilor. Așadar, cred că sunt foarte multe de făcut uh, în uh, ceea ce privește evaluarea impactului acestei taxe. Părerea mea uh, este că acest dosar merită să fie luat în considerare. Există însă chestiuni care trebuie abordate. OCDE uh, a analizat în trecut astfel de impozite, însă a avut, după cum știți, o părere relativ sceptică. Acum uh, trebuie să vedem uh, care sunt noile surse de venituri. Dacă ne implicăm sau nu, depinde de membrii OCDE. Noi suntem la mâna statelor membre OCDE uh, dacă vor considera sau nu că este prioritar să lucrăm în acest sens sau dacă vor considera că suntem organismul competent. Oricum ar fi, suntem dispuși să contribuim și aștept cu interes dezbaterea din această după amiază. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, Javier Role, uh, director executiv uh, de la Bursa din Londra. Madam Chair, it looks like... Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că voi plăti o, tran- o taxă de tranzacție pentru timpul care mi este alocat. Voi vorbi așa, dar foarte scurt. Bursa londoneză înțelege importanța Parlamentului European și apreciază uh, Uh, seriozitatea cu care acest subiect este tratat și sper că vom putea să facem și noi o contribuție la decizia noastră. Noi avem deja o astfel de taxă în uh, Marea Britanie, se numește taxa de timbru. Și uh, decât să mai repet ce au spus foarte bine predecesorii mei, lucruri pe care le susțin în totalitate, aș vrea să mă concentrez asupra unui exemplu specific în Marea Britanie în legătură cu impactul pe care uh, acest impozit pe tranzacție l-a avut, mai ales asupra sectorului uh, micilor investitori. Marea Britanie este singura țară care are o astfel de taxă pe tranzacții, care este de 0,5% din valoarea uh, transferului. Se plătește la punctul de cumpărare, la sursă, și este o taxă pe economia reală, plătită de IMM-uri, practic Uh, cei care economisesc și investitorii individuali. Deci nu e plătită de bancă această tranzacție. Ea penalizează cumva afacerile, dar până la urmă consumatorii sunt cei care o plătesc, nu intermediarii, deci nu băncile. Efectul asupra pieței uh, britanice a fost unul semnificativ și măsurabil pe termen lung, un efect mai degrabă negativ, conform rezultatelor Institutului de Studii Fiscale, s-a estimat că uh, s-a redus uh, rulajul acțiunilor uh, cu 20%, uimitor. Și dacă ar dispărea această taxă, prețul acțiunilor ar crește cu 6%. Considerăm că tot, toate tipurile de lichidități sunt vitale, fie că e vorba de lichidități de termen scurt, foarte scurt sau termen lung. Și apropo, cine decide cum se diferențiază speculația pe termen scurt de speculația pe termen mediu sau lung? Dar în special pe o piață unde lichiditatea există pe multe platforme, așa cum a exprimat și reprezentantul Comisiei Europene și mă refer la un studiu al comisarului Covaci uh, drept răspuns la întrebările unei comisii parlamentare, această, uh, această impozitare poate crește volatilitatea, pentru că ea afectează investitorii și companiile care încearcă să investească. Costurile de capital pentru companii cresc semnificativ prin intermediul acestui impozit pe tranzacție care este taxa de timbru în Marea Britanie. Taxa de timbru uh, crește costurile de capital între 4 și 20% în funcție de sector și, din păcate, cel mai mare impact este pe companiile de înalte tehnologii. De asemenea, costurile pentru investitori sunt semnificative pentru că iau, taxa aceasta ia în Marea Britanie cam 3,5% din valoarea economiilor uh, de o viață a oricărui cetățean. Și uh, estimăm că abolirea ei ar însemna cam 7 miliarde de lire sterline disponibile pentru investiții de capital pe an. Conceptul impozitării tranzacțiilor uh, este și un mijloc de a influența comportamentul investitorilor. Acum uh, a devenit în domeniul public un concept foarte popular și premisa acestei taxe este că va avea eficiență în a reduce excesele de pe piață. Rămâne de definit acest termen de exces. Din uh, nefericire, în Uniunea Europeană nu există capital în exces, lichidități în exces și uh, capitalurile europene sunt cam o zecime din cele americane. Și efectele uh, negative sunt asupra uh, întreprinderilor mici și mijlocii, pentru că marile companii întotdeauna găsesc o soluție de lichidizare, de capitalizare până la urmă. Cele mici sau mijlocii nu au aceste posibilități viteza rulajului uh, în Statele Unite, unde nu există astfel de taxe, este de 5 ori mai mare decât în Europa. Deci se creează un handicap competitiv și financiar pentru micile companii începește accesul la lichidități. Mai avem și date despre ce s-a întâmplat în Suedia, când în 1984 s-a introdus o taxă de timbru de 1% și dublată la 2%. Impactul asupra uh, prețului acțiunilor și asupra lichidității a fost uh, foarte mare. Avem informații uh, disparate din, de pe piața chineză care arată că s-a redus atât indexul Shanghai cât și lichiditatea odată cu introducerea unei taxe de 0,6%. Deci e foarte clar că suntem în, în mijlocul unei recesiuni economice indusă de excesele financiare care s-au produs în anii trecuți însă soluția de la aceste excese uh, nu uh, poate veni decât dintr-o uh, mai bună echilibrare între active și investiții. Deci dacă băncile intră pe balanțe negative și trebuie să-și echilibreze balanțele contabile, trebuie să înțelegem pe de altă parte că este important să păstrăm fluxurile de capital tradiționale de acolo de unde este disponibil, adică de la, investiții, de la uh, companie de investiții, către locul și bănci, către locul unde este necesar, adică la IMM-uri în special. Această taxă, acest impozit ar uh, penaliza mult mai mult uh, pe cei pe care nu trebuie să penalizeze decât uh, uh, pe speculatori. Și dacă vrem să avem o refacere economică, trebuie să păstrăm capacitatea sectorului financiar de a direcționa capital spre sectorul IMM-urilor. Istoria a arătat că o astfel de taxă, un astfel de impozit poate fi foarte negativ pentru că poate afecta competitivitatea Uniunii Europene într-un context global pentru că ar crește costurile de capital pentru economia reală și pe termen lung ar putea să afecteze atractivitatea Uniunii Europene ca loc unde să se facă investiții. Vă mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc și acum trecem la domnul Sani Kapoor, director uh, la Redefine Rethinking Development. Vă mulțumesc foarte mult uh, că m-ați invitat. Nu am o prezentare PowerPoint, așa că permiteți-mi să vă spun pe scurt despre ce vreau să vorbesc. Mai întâi, background-ul acestei taxe, nevoia pentru această taxă, de ce este un bun moment să discutăm despre ea și o bună platformă să o facem aici. În al doilea rând, aș vrea să mă să răspund la câteva dintre preocupările exprimate de antevorbitorii mei. În al treilea rând, vreau să vorbesc despre avantajele acestei, acestui Uh, impozit, apoi să mă refer la criticile împotriva lui și să vedem uh, care ar fi calea de urmat. Uh, trăim într-o perioadă foarte ciudată în care riscurile pe care, cu care ne confruntăm fiecare dintre noi ca investitori sau contribuabili au fost create în principal de activitățile sectorului financiar. Sectorul financiar a primit mai bine de un, 1000 de miliarde de dolari Uh, ajutor de la stat și cu toate acestea a început uh, a continuat să plătească niște bonusuri și niște profituri de 20% uh, din rata de capital, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat și asta ignorând faptul că s-au creat atâtea probleme, că s-au pierdut locuri de muncă și că pe termen lung structura economică mondială a fost afectată. Uh, odată, spunând, odată fiind spuse acestea, să nu uităm că avem niște uh, deficite fiscale record și chiar uh, stabilitatea zonei euro este amenințată de ce se întâmplă în Grecia sau în Irlanda. Deci avem nevoie de venituri din impozite și atunci de unde vor veni acestea? Deci nu discutăm într-o perioadă normală, stabilă și dintr-o dată am decis să mai punem o taxă, mai încă un impozit. Nevoia de a crește veniturile din taxe, din impozite, este reală. De unde putem să luăm acești bani? Din creșterea TVA, asta ar fi o idee îngrozitoare, pentru că ar descuraja consumul tocmai când vrem să încurajăm consumul, ar afecta uh, angajații și patronii în mod direct sau ar putea veni această creștere din altă parte, eventual din taxa pe tranzacțiile financiare. Uh, Nimeni nu îți va spune uh, dacă vrei să impui o nouă taxă că e o idee bună. Și la fel, uh, aceeași situație și cu sectorul financiar. Deci să luăm cu un pic de sare, cu, cu puțin scepticism ceea ce spune sectorul financiar. Și alegerea asta este, uh, taxăm veniturile, îi taxăm pe uh, angajați sau îi taxăm pe finan- finanțiști. Sigur că nu este cea mai bună opțiune, dar este cea mai puțin rea. Uh, aceste taxe pe tranzacțiile financiare și acesta este contextul discuției. Criza a adus însă și unele oportunități. În primul rând a arătat că o complexitate prea mare a sistemelor, uh, a produselor financiare crește riscurile de sistem. Și există măsuri care ar putea penaliza această complexitate și ar putea să o reducă și să reducă și riscurile de sistem. Un alt aspect prin care se poate uh, reduce abordarea pe termen scurt, care este predominantă în sectorul financiar, este crearea unor produse secundare uh, foarte pozitive. De exemplu, dacă ne gândim că există situații în care oamenii nu mai fac tranzacții, ci le fac direct computerele, Asta reprezintă undeva unde 45% pe unele piețe financiare din totalul tranzacțiilor. Uh, în august 2007 acesta a fost primul semn că începe criza când modelele uh, matematice pe care erau bazate aceste tranzacții automate au început să dea greș. Și pe atunci nimeni nu se uh, plângea că piața e lipsită de lichiditate. Practic, aceste sisteme de tranzacționare automată, uh, computerizată, au umflat în mod artificial uh, volumul investițiilor, au luat inițiativa din mâna investitorilor pe termen lung și au dat-o hedge fundurilor și băncilor de investiții. Mai există și o altă idee neplăcută, ideea colocării, și anume, aceste computere, de exemplu, sunt undeva în clădirea uh, bursei londoneze, și primesc informațiile cu o fracțiune de secundă mai repede decât fondurile de pensii sau investitorii individuali. Acest lucru a fost examinat de autoritățile de reglementare și uh, chiar și Congresul American a spus că aceasta încalcă principiul uh, uh, concurenței loiale pe piață. Deci iată un alt aspect care trebuie rezolvat. Potențialul de venit este enorm și am fost foarte încurajat de cifrele exprimate de domnul de la bursa londoneză. Dacă o astfel de taxă a redus rulajul cu 20% taxă de 5, 25%, uh, atunci e foarte bine, uh, pentru că dacă nu se generează prin intermediul unei astfel de uh, taxe acest tip de lichiditate negativă, lichiditate toxică, asta e o idee foarte bună. Dacă pe termen lung această taxă de timbru a dus la o scădere de 36% a prețului acțiunilor în 400 ani de când există. Deci dacă am piedicat o creștere și mai de 3 până la 6% a bulei, ce rău în asta? Să nu uităm că această taxă, acest impozit uh, este echitabil, simplu și eficient. Eficiența trebuie măsurată în contextul în care impozitarea cărui alt sector pentru a obține aceeași sumă de bani ar avea un rezultat mult mai negativ. Aș încheia sublinind avantajele acestei taxe, acestui impozit. Este ieftină, e ușor de colectat, se face electronic și uh, asta mai ales pentru că avem o nouă reglementare privind uh, centralizarea settlementului derivativelor Uh, privind uh, casele de clearing și înregistrarea tuturor instrumentelor pe toate piețele financiare, în toate jurisdicțiile, cu toate instrumentele. Deci va fi imposibil să eviți această taxă, acest impozit, indiferent unde ai opera pe glob. De asemenea, are un potențial de stabilizare a pieței, așa cum am sugerat, iar criticile referitoare la faptul că această taxă, acest impozit ar afecta fondurile de pensii sau ar reduce lichiditatea pieței și ar crește volatilitatea, nu sunt pur și simplu valide și sunt exagerări la care te poți aștepta din partea eh, sistemului de eh, financiar. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Acum următorul vorbitor este domnul Jacob von Feitzacher sau ceva de genul acesta. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că m-ați invitat. Este foarte dificil să vorbești după patru experți și prezentatori atât de buni. Dacă îmi permiteți, o să mă uit la trei întrebări pe care le voi analiza. În primul rând, care sunt obiectivele taxelor uh, pe tranzacțiile financiare, care sunt problemele și alternativele la acestea. Pentru că dacă vorbim de impactul unui instrument, trebuie să ne gândim și la problemele pe care le va produce și la celelalte consecințe ale acestuia. Iată deci posibilele obiective, bineînțeles că nu este o listă exhaustivă, pe de altă parte vedeți aici și instrumente posibile pe care am putea să încercăm să le folosim. Prima întrebare la care trebuie să răspundem este dacă taxa pe tranzacțiile financiare este ca un cuțit uh, elvețian pentru a încerca să rezolvi criza financiară, adică un instrument care încearcă să facă de toate. Probabil că nu este până la urmă un briceag. Dar putem să ne punem întrebarea și dacă este o un supliment foarte util la instrumentele deja existente. Voi încerca să fac o remarcă în parte academică și în parte politică pe această temă. Din punct de vedere analitic, problema, după cum spuneam, este, nu este dacă o taxă de pe tranzacțiile financiare e mai bine decât nimic, ci este dacă ea ar fi mai bine adecvată pentru a răspunde la problemele pe care le-am avut față de celelalte mijloace de remediere. Aceasta este până la urmă și abordarea politicii, pentru că până, pentru majoritatea politicienilor comparația este între cu această taxe sau alte instrumente pentru cei din domeniul uh, teoretic și uh, tehnic. Pentru politicieni, toate taxele pot fi implementate având în vedere situația politică. Dar comparația uh, pentru politicieni este între instrumentele pe care le au la dispoziție și alte instrumente. De exemplu, dacă taxa pe tranzacțiile financiare ar fi doar a treia soluție în din punct de vedere al calitate la o anumită problemă, dar ar deveni foarte clar că prima și a doua soluție nu sunt abordabile politic din anumite motive și acestea a treia soluție ar fi uh, disponibilă, atunci probabil logica politică ar merge pe această a treia variantă. Însă o logică academică ar continua să susțină că aceasta nu este cea mai bună soluție. Și adevărul este că ambele laturi, ambele tabere ar avea dreptate. Cel mai important lucru în această dezbatere și ceea ce a transformat această dezbatere într-una foarte dificilă este că, pe de o parte, unii intelectuali, academicieni, nu vor să țină cont de logica politicienilor și câteodată politicienii nu vor să țină cont de responsabilitatea pe care o au academicienii în acest domeniu, încercând să ofere o soluție și mai bună dacă este practică din punct de vedere politică, practicabilă. Ambii își fac datoria, dar important este să constatăm că există un pericol ca să se creeze o tensiune între aceste două logici care ar duce la o situație în această lume post-criză care nu ar avea consecințe pozitive nici pentru partea academică, nici pentru uh, lumea politică și pe care nu și-o dorește niciuna dintre părți. Trebuie să ținem cont deci, de acest lucru la început. Iar acum aș vrea să vă vorbesc despre un alt aspect. După cum am auzit, există exemple din viața reală de taxe pe tranzacțiile financiare uh, Deci faptul ca o țară să intre în probleme, să aibă probleme grave din cauza unei taxe pe tranzacție ar putea uh, ar putea să fie abandonat acest argument pentru că și Marea Britanie nu este din acest motiv într-o criză mai profundă. Sigur că se poate se poate vorbi de experiențele negative cum ar fi în Suedia unde s-a introdus o taxă pe tranzacții nu foarte bine uh, Um, proiectate, nu foarte bine construite și aceasta poate a fost motivul pentru care nu a funcționat. În general, oricum, taxele reduc lichiditățile cu 20% aproximativ sau mai puțin, dar reduc lichiditățile. Întrebarea este dacă este bine acest lucru. Oponenții acestei taxe spun că pentru, uh, pentru volatilitatea prețurilor, pentru eficiența uh, Uh, piețelor nu este un lucru bun pentru că are un impact negativ asupra economiei. Dar uh, cei care susțin această taxă consideră că speculațiile pe termen scurt nu sunt uh, utile și că important este ca lichiditățile foarte costisitoare să fie reduse și înlocuite cu unele mm, mai eficiente și că, de fapt, toate aceste consecințe negative de care vorbește cealaltă tabără nu sunt reale. Există și problema efectului pe costurile finanțării. Există voci care spun că s-ar ajunge la o scădere de prețuri și uh, la o creștere a costurilor pentru întreprinderi. În același timp, o taxă pe tranzacțiile financiare ar uh, spori costul uh, managementului de risc pentru firmele nefinanciare, pentru că um, pentru investitori uh, acest risc ar fi mai costisitor pe viitor dacă ar avea o astfel de taxă. Cu toate acestea, nu cred că putem să tragem o concluzie după experiența Marii Britanii, care a fost uh, devastatoare pentru, că a fost devastatoare pentru economia Marii Britanii. Într-adevăr, sunt probleme care au apărut, trebuie să fim conștienți de ele, dar întrebarea este dacă beneficiile sunt mai mari decât costurile și aceasta este, de fapt, uh, principalul raționament. Există și problema de evaziune uh, care ar apărea, bineînțeles. E bine să fie de aceea o taxă introdusă la nivel global și, în final, pentru că nu mai avem timp, este important să ținem cont de faptul că criza joacă un rol foarte important pentru că a adus o criză de încredere cu sine în beneficiile pe care le poate aduce un uh, sistem financiar. Avem într-adevăr o, o inversare a sarcinii probei. Întrebarea îi rămâne însă dacă taxele financiare sunt cel mai bun uh, răspuns la orice problemă. Nu, eu nu sunt convins că ele sunt cea mai bună soluție, dar multă lume întreabă dacă suntem convinși cu adevărat că taxele pe tranzacțiile financiare nu trebuie să fie o parte a instrumentelor post-criză, nici aici nu sunt de acord. Cred că ar putea fi o parte a acestor instrumente și joacă un rol important acum post-criză. Dar există foarte multe nesiguranțe în ceea ce privește acest subiect și vreau deci să închei cu această notă de dubiu. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cred că interpreții sunt uh, foarte mulțumiți că v-ați oprit pentru că au apăsat butonul slow down de mai multe ori. Mai avem, avem acum patru deputați care vor să pună întrebări. Fiind dat că nu avem prea mult timp, aș vrea să ascultăm mai întâi aceste patru întrebări și dacă cineva mai dorește după aceea să mai ia cuvântul, vă rog să ridică de deci, mâna domnul Bulman, Fer, domnul Clintz. Cine mai dorește să ia cuvântul? Bun, Case are cuvântul întâi. Am o întrebare de ordin general. Eh, într-un răspuns la o, scris, la o întrebare scrisă eh, privind eh, introducerea unui impozit pe tranzacțiile financiare la nivel european, Comisia a emis un răspuns scris în care spunea că deja s-a ocupat de sugestia de introducere a unui impozit pe tranzacțiile financiare la nivelul Uniunii Europene. Totuși, Comisia are o părere critică despre introducerea acestui impozit din cauza unor motive economice și juridice. După câteva paragrafe, spune de ce efectele pozitive descrise scrise uh, nu sunt definitive pentru că există riscuri asociate introducerii unui astfel de impozit. Ar putea crește costurile de capital pentru companii și ar putea crește costurile investițiilor de care este nevoie urgent. Așadar, uh, cred că ar fi un uh, efort uh, considerabil în Uniunea Europeană. Vreau să întreb pe vorbitor dacă sunt de acord că riscul unei măsuri doar în Uniunea Europeană ar fi prea mare pentru a fi asumat și atunci cine ar hotărâ cum și unde se distribuie aceste fonduri? Mulțumesc. Udo? Mulțumesc. Am trei întrebări o remarcă și două întrebări, de fapt. Dacă putem constata că volumul de tranzacții al tranzacțiilor financiare pe glob este de 70 de ori mai mare decât produsul global și dacă știm că în această construcție a piețelor financiare cauza problemelor este faptul că economia noastră trece prin cea mai gravă criză din 1929-1930. Dacă ținem cont de aceste premize, ar fi rațional să spunem că uh, trebuie să ieșim din aceste speculații pe termen scurt într-o soluție pe termen lung din punct de vedere economic și din punct de vedere investițional. Deci trebuie să lăsăm la o parte speculațiile pe termen scurt și să-i dăm o șansă investitorilor pe termen lung care vrea să rezolve problemele, de fapt, cu care se confruntă economia. Dacă acest lucru este corect, atunci nu putem să reproșăm că ideea unui nou instrument, dacă se poate ca vorbitor mulțumesc, vă că microfon. Așadar, că dacă ne uităm la taxa pe tranzacțiilor financiare, trebuie să fie capabilă să creeze o realocare a resurselor. Aceasta este obiectivul principal pentru ca să devină mai durabilă economia. Întrebarea către experți este, este adevărat că avem nevoie de o durabilitate a comportamentului investițional? Dacă îmi răspundeți da, dar nu doriți taxa, aș vrea să știu care este alternativa pe care o propuneți la această taxă pentru a garanta această durabilitate investițională. Dacă spuneți nu, nu avem nevoie de mai multă durabilitate investițională, aș vrea să știu de ce. Un Alt contraargument care se aduce este că se creează o distorsiune a concurenței prin această taxă. Însă, cei care o susțin spun că odată ce taxele se impun în aceeași zonă orară, nu se poate ajunge la o distorsiune a, concurenței pentru că speculațiile se fac în același timp pe glob. Aș vrea să spuneți părerea dumneavoastră, pentru că și aici se răspunde până la urmă la întrebarea care ar trebui să fie amploarea geografică a acestei taxe. Vă mulțumesc! Domnul Fair. Mulțumesc, doamnă președinte. În început, aș dori să le mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările pe care le-au făcut. Îmi cer scuze că stau cu spatele la ei, dar nu am altă posibilitate. Am un set de întrebări pe care aș dori să le adresez. Prima întrebare este următoarea. Având în vedere că vorbim despre o taxă care ar putea să fie aplicată la scară mondială, o taxă nouă care ar putea să fie aplicată la nivel mondial, s-au făcut niște calcule cu privire la costurile administrative pe care le-ar avea o astfel de taxă? pentru că administrațiile au uh, moduri de funcționare diferite Există niște obligații de a comunica informații. S-au făcut studii privind uh, modul de a proceda și costurile financiare. În al doilea rând, cum este compatibil acest tip de impozit cu principiile esențiale, și anume principiul de simplicitate, de simplificare, pentru operațiuni uh, complexe, aflate în zone orare diferite, cum am putea să avem o taxă simplă și ușor de aplicat? În al treilea rând, cum este compatibilă această taxă cu situațiile offshore? Oare nu ne-am afla în uh, situații în care ar exista o taxă uh, tocmai pentru că există offshore și până la urmă aceste structuri offshore ar fi uh, avantajate pentru că unele activități ar fi uh, în afara legalității. În al patrulea rând, este adevărat că acest tip de taxă ar avea aceleași consecințe ca și TVA-ul, de exemplu? Și anume, cine plătește impozitul către stat? Cine plătește impozitul nu este cel care suferă uh, de pe urma impozitului. Adică, într-o astfel de situație, cine și-ar asuma costul? Până la urmă este vorba de consumatorul final. Și am să închei uh, cu o altă întrebare. Poate că un astfel de impozit ar fi un fel de sancțiune. Până la urmă, criza financiară va trece, dar impozitul va rămâne și atunci se vor uh, elimina lichiditățile disponibile pe piață. Pentru că nu avem foarte mult timp, uh, vom lua toate întrebările și după aceea vom primi răspunsurile într-o singură tranșă. Sper că aveți pixuri și hârtie să scrieți. Wolf Klintz. Vorbitorul nu are microfon. Mulțumesc. Doamnă președinte, avem o emisiune în Germania care se cheamă Pro-Contra, unde sunt invitați oponenți și susținători ai unei idei și trebuie să vorbească unul împotriva celuilalt. Și cred că aceasta a fost o ședință care ar fi putut să treacă la această emisiune foarte bine. E clar că unii sunt pentru, unii sunt împotrivă, domnul von Weizsäcker și domnul Leutner, așa și așa, domnul uh, Roble a fost clar împotriva acestei taxe. Oricum, ceea ce putem constata este că o abordare empirică nu ne ajută prea mult și nu ne duce prea departe. Nu există, de fapt, empiric nicio concluzie clară. Nu putem nici ști dacă această taxă ar însemna un dezastru financiar sau dacă s-ar putea salva lumea cu această taxă. Domnul Role, dumneavoastră ați vorbit uh, din perspectiva taxei de timbru, stamp duty, dar acesta nu este chiar același lucru pentru că este mult mai mare. Știți că uh, nu poți să compari 0,5% și efectele unei taxe de 0,5 cu o taxă care este de 0,01%. Deci nu mi se pare foarte bună această comparație. Oricum, la sfârșitul acestei comparații nu putem decât să constatăm că până la urmă este o decizie politică. Și sper ca lucrurile să nu se întâmple ca acum patru ani în Germania, când socialdemocrații au intrat în campania electorală spunând că vor crește TVA-ul cu 0%, creștin-democrații au spus noi creștem cu 2% TVA-ul și apoi când au format Marea Coaliție au uh, crescut TVA-ul cu 3%. Nu știu dacă acesta este o medie corectă, vă las pe dumneavoastră să calculați. Oricum, Întrebarea care se pune acum este din nou că este, dacă e o decizie politică, trebuie să o luăm numai atunci când este foarte clar care sunt obiectivele pe care vrem să le obținem prin această taxă. Este oare obiectivul să facem ordine în finanțele publice sau încercăm să creăm un uh, impozit european pe la spate, prin culise, ceea ce n-am reușit până acum, încercăm să o băgăm practic pe sub covor, sau încercăm să practicăm burden sharing, uh, și să ne împărțim această sarcină sau vrem să rezolvăm problemele țărilor în curs de dezvoltare cu sau fără contribuția lor la obiectivele climatice. Acestea trebuie definite foarte clare, pentru că dacă noi nu știm care sunt obiectivele foarte clar, atunci nu vom putea găsi o soluție și cum, nici nu mai trebuie să discutăm atunci despre cum. Mulțumesc! Oh, thank you. Uh, Catherine Siler. Mulțumesc, Catherine. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și vorbitorilor pentru că au fost niște prezentări foarte interesante. Îmi pare rău că nu avem foarte mult timp, așa că voi fi foarte succintă. Poate că ar fi bine să clarificați uh, sau să ne spuneți uh, dacă vedeți care este definiția impozitului pe tranzacțiile financiare. Cred că ar fi bine să avem o definiție clară. Uh, sper că aveți cu toții o definiție clară, aceeași definiție în minte, pentru că este foarte important. În ceea ce privește sprijinul alternativ, uh, domnul uh, Blum vorbește despre acest lucru. Aș fi interesată să știu care este părerea dumneavoastră pentru că nu a ieșit clar care ar fi o alternativă uh, pentru ca lucrurile să fie bine. Apoi, dacă s-ar lua Regatul Unit ca exemplu, dacă ar exista un uh, impozit pe tranzacțiile financiare în, uh, între instituții financiare din aceeași țară, atunci trebuie să se țină seama de valoarea uh, Uh, acestora este de 50 de ori mai mare decât PIB-ul britanic și 50% mai mare decât toate uh, tranzacțiile în numerar. Dacă Regatul Unit și Germania ar acționa împreună, atunci ar însemna cam 97% din tranzacțiile și schimburile din Uniunea Europeană derulate în aceste două țări. Deci cred că este interesantă această statistică. Interesant este și să știm ce putem face uh, pentru a evita creșterea, colectarea impozitului prin măsuri de TVA și prin măsuri de impozit pe venit. Cred că până la urmă, într-adevăr, este un argument politic. Apoi a existat un slide de la domnul Weizacker, de la Institutul Bruegel, care vorbea despre o comparație între Regatul Unit și Suedia. Ați putea să ne explicați mai mult? Puteți să ne arătați din nou slide-ul și să ne dați mai multe clarificări? Mulțumesc pentru timpul acordat. Aștept cu interes răspunsurile. Arlin? Uh, foarte pe scurt, cred că a fost foarte interesant să ascultăm aceste prezentări. Nu sunt însă sigură că știu mai bine acum uh, care sunt posibilitățile de acțiune, dar cel puțin trebuie să înțelegem că din punct de vedere politic este o idee uh, căruia a venit timpul. Și dacă ne uităm măcar la sondaje, 53% dintre alegători uh, s-au declarat în favoarea unui impozit, unei forme de impozit pe tranzacții financiare. Poate colegii mei ar trebui să știe că 40% din alegătorii lor conservatori sunt și ei în favoarea acestei taxe. Deci e clar că există o tendință și un sentiment general uh, spre așa ceva, pentru că ei consideră că contractul social dintre societate și sectorul financiar a fost rupt și se încearcă restaurarea acestei încrederi prin această taxă. Cine va trebui să plătească în viitor pentru crize și pentru greșeli? Asta e altă întrebare uh, la care trebuie răspuns. Nu pot să răspund eu la acest lucru, dar mă întreb, uh, urmărind la dezbaterea G20, ar trebui să ne uităm uh, la alte chestiuni, cum ar fi prime de asigurare, fondurile pentru cerințele de capital, pentru riscurile de capital și această taxă, în fine. Și întotdeauna îmi place să pun întrebări prostești, sunt mai nou în această comisie, da. Nu cumva uh, comerțul modern e foarte centralizat și atunci nu e ușor să identifici și să taxezi acea activitate centralizată? Deci nu e foarte ușor să te ocupi de această chestiune și să rezolvi această problemă și nu cumva această taxă pe tranzacțiile financiare descurajând bazarea uh, și accentul pe tranzacțiile pe termen scurt ar putea preveni una dintre cauzele crizei actuale, ce anume speculațiile. Deci nu există niște avantaje cumva foarte mari Înțeleg că e o situație complexă și că ar trebui să vedem cum ar opera acest, un astfel de model, dar să nu uităm ce trebuie să realizăm cu această uh, taxă. Cred că ăsta e lucrul cel mai important și cred că, încă o dată, publicul, opinia publică, susține foarte mult această idee ca o modalitate de a uh, reface încrederea între sistemul financiar și publicul uh, larg. Mai am trei vorbitori și închid lista aici. Vă rog să fiți succinți, pentru că altfel nu veți mai primi răspunsuri. Sven. Am trei întrebări. Mai întâi, Uh, mi s-a părut interesant să aflu că OECD-ul și Comisia examinează aceste chestiune și încearcă să vadă care sunt opțiunile, care sunt posibilitățile. E bine că există această atitudine pozitivă. Aș vrea să știu când veți începe să pregătiți legislație. Proiecte legislative. Există atât de multe state membre interesate de această chestiune, deci cred că cel puțin ar trebui măcar să vă pregătiți pentru o asemenea eventualitate. Asta a fost prima mea întrebare. A doua întrebare se referă la faptul uh, că în timpul prezentărilor, în mod surprinzător, s-a prezentat un singur model. Da, știți că în uh, Austria și în uh, Belgia există alte mecanisme care pot cele să fie eficiente împotriva efectelor de imitație. Realitatea este foarte tangibilă în această criză financiară. Uh, un mecanism de control ar fi foarte bun. Și ultima întrebare. Ținând cont de potențialul enorm de venituri pe care le-ar aduce o astfel de taxă mă întreb, există și alte alternative similare cu, astfel, cu, cu rezultate similare și puneți în balanță pe de o parte costurile uh, cu uh, avantajele, cu, uh, cu beneficiile și în fine uh, închei spunând că uh, o taxă uh, nu se poate impune la fel peste tot și aici mă adresez în special domnului Clinț din moment ce clasele mijlocii uh, recurg mai puțin la piețele financiare și ele sunt mai puțin afectate decât marile întreprinderi. Deci putem argumenta în favoarea IMM-urilor începește impactul acestei uh, taxe. Doamna uh, Arlene McCarthy. Domnul Martin, mulțumesc. Și eu foarte pe scurt. Într-adevăr, am, am uitat și eu cu uimire la argumentele, am ascultat cu uimire argumentele reprezentantului Comisiei. Domnul Lloyd de la OCDE măcar a explicat foarte clar că este vorba de o părere personală. Însă cred că dacă este foarte clar care este situația intereselor, măcar de la uh, Domnul Video aș fi așteptat ca să-și argumenteze această poziție ca fiind una personală și nu o poziție neapărat care reprezintă Uniunea. Mi s-a părut de asemenea foarte uluitor să aud uh, din partea unor vorbitori că există posibilitatea de a impune o taxă la nivel național, de exemplu Marea Britanie, dar și există și alte posibilități. Aș vrea să știu dacă cei care nu au vorbit despre aplicarea geografică consideră că se poate aplica o taxă la nivel național sau la alt nivel. Dacă acesta nu este un instrument care ar putea crea după aceea efecte speculatorii cred că, și speculative, cred că atunci poate că poate să ne spună cineva care este alternativa sau... Mulțumesc, domnule Epping. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. De câte ori aud cuvântul taxa Tobin, mă gândesc la monstru din Loch Ness. Mi-aduc aminte pe domnul Bolkenstein acum șase ani când discutam acest subiect cu el. Atunci eram de partea comisiei și acum avem uh, fratele directivei acelea. Și eu aș spune că un text uh, de care nu avem nevoie n-ar trebui să existe de ce ar trebui să avem un text pe această tema impozitului pe tranzacțiile financiare? Putem uh, face acest lucru și prin alte mijloace. Nu avem nevoie de acest text. Avem nevoie de acest text ca să creștem uh, veniturile. Pentru dezvoltarea corporatistă nu cred, pentru că cei responsabili de uh, dezvoltarea corporatistă spune că un astfel, domnul Karel de Gucht, comisar, spune că acest lucru nu funcționează. Atunci, pentru ce e bun? Pentru bugetul european al Uniunii Europene? Eu... Colegul uh, nostru liberal, domnul Van Balen, a lansat ieri o, un angajament de a reduce bugetul european cu 5%, o propunere inter- interesantă și care ar merita uh, examinată. Deci eu nu cred că este realmente necesar. Și cred, sper că acest monstru din Loch Ness va dispărea uh, cât mai repede. Ok, I think that was very clear. Um... Doamna Ren McCarthy, mulțumesc. Cred că a fost foarte clar ce ați spus. Acum o să dăm uh, cuvântul vorbitorilor în ordinea inversă. Uh, ultimul de data trecută a fost, va fi primul acum, deci începe cu domnul von Weizsäcker. Și dacă nu vreți, dacă nu vreți sau nu puteți să răspundeți la o întrebare, atunci puteți pur și simplu să lăsați pe ceilalți colegi. Cred că una dintre întrebările care s-au repetat a fost cea legată de utilizarea veniturilor și repartizarea lor generală. Cred că asta este o întrebare foarte importantă. Cred că există multe exemple prin care ideea de a utiliza o taxă, un impozit pe uh, traficul aerian, de exemplu, pentru a finanța asistența pentru dezvoltare, o idee pe care o știți. Deci există exemple de eșecuri, eșecuri politice care cuplează un impozit cu o susținere politică fragilă și un obiectiv de, de, cheltuia, de cheltuială bugetară care iarăși are o susținere slabă. Și asta e o rețetă pentru eșec. Cred că dacă cineva ar vrea să facă așa ceva cu o taxă pe tranzacțiile financiare, probabil că ar fi mult mai sigur, de exemplu, să avem taxa din Marea Britanie care generează venituri mari. Și e mai sigură pentru că aceste venituri merg la bugetul general al Marii Britanii. Cred că dacă ele ar fi folosite pe altceva, eventual în exteriorul țării, ar apărea presiuni politice uh, pentru eliminarea acestei taxe. Deci, uh, cred că e realmente o observație de economie politică și explicația pe care o am pentru această corelare între proiecte fragile din punct de vedere politic de impostare și de cheltuirea banilor și sigur că multe dintre ele pot, merit, pot fi bune, pot fi bine uh, intenționate, dar sunt fragile pentru că nu s-a... Și cred că Unii oameni spun că dacă avem două lucruri care uh, funcționează, trebuie să le folosim. Cei care susțin uh, ideea sunt foarte entuziaști, cei care nu susțin spun lăsați să discute pentru că oricum nu se va întâmpla niciodată. Deci dacă suntem foarte serioși, cred că ar trebui să ne gândim la uh, Uh, punerea în legătură a lobbyilor puternice cu proiecte fragile din punct de vedere politic. S-a întâmplat acest lucru în Germania, uh, taxa pe benzină. Creșterea taxei pe benzină a fost foarte fragilă din punct de vedere politic. Și când ea s-a cuplat cu ideea de a nu tăia pensiile, atunci uh, Uh, toți pensionarii au susținut-o și uh, cred că nimeni nu se mai gândește să o atingă, nici măcar uh, coaliția actuală, deși ar dori să reducă impozitele și taxele. Deci este un lucru foarte important de, de luat în considerare. Mi s-a pus o întrebare specifică legată de situația din Marea Britanie față de cea din Suedia. În Marea Britanie, taxa de timbru, așa cum spune și numele ei, este legată de transferul titlului e legată de transferul proprietății și da, poți uh, transfera acțiuni în afara Marii Britanii și poți să le comercializezi în exterior, dar pentru asta plătești de trei ori mai mult taxă. E un fel de pedeapsă că ai scos acțiunile din țară, deci oricum bugetul are venituri. Dar după aceea poți să le comercializezi, poți să, faci, să le vinzi, să le cumperi afară. În Suedia era mult mai ușor să-ți muți uh, tranzacțiile, de exemplu, la Londra. Și asta s-a întâmplat foarte des și, bun, nu se adunau venituri din impozite foarte mari în Suedia. Deci, organizarea taxării, impozitării, organizarea sistemului are un impact foarte mare asupra ceea ce se poate face la nivel național. Ce este clar este că cu cât mai multe țări participă, cu atât mai ușor este să rezolvi probleme legate de evaziune sau de evitare a taxării. Cred că, totuși, trebuie să realizăm și să recunoaștem că a fost posibil în trecut să se obțină venituri importante chiar și doar cu aranjamente la nivel național. Însă, n-ar trebui să fim uh, prea să ne grăbim foarte tare. Marea Britanie are o piață foarte mare, Germania are un segment financiar și ea destul de foarte mare. Totuși, în restul Europei nu cred că s-ar aduna foarte mulți bani. Din restul Europei nu s-ar aduna foarte mulți bani. Deci trebuie să avem uh, grijă. Și pentru uh, a-i lăsa și pe ceilalți colegi să intervină, vreau să mă opresc aici. Uh, domnul Capur, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult. Voi începe printr-un punct foarte important, care este discuția despre lichiditate. Rolajul pieței nu este același lucru ca lichiditatea. Putem avea o piață cu un rulaj foarte mare, cu multe tranzacții, dar cu lichidități foarte puține. Lichiditățile de pe o piață financiară vin de la diversitatea de opinie. Dacă vreau să vând ceva, cineva trebuie să vrea să cumpere și foarte des aceste uh, modele pe termen scurt generate de calculator care sunt bazate de, pe reguli tehnice, adică cumpărare când prețurile scad și invers, nu fac decât să exacerbeze lichid, ilichiditatea um, pieței. Așadar, această cădere uh, de pe Anglie nu are nicio legătură cu uh, lichiditatea în general. Sunt două concepte diferite și e vorba de un concept care de fapt câteodată este în relație inversă cu totalitatea tranzacțiilor de pe o piață. Permiteți-mi vă rog să vorbesc și despre alt punct care s-a menționat și anume faptul că piețele SUA au uh, de 5 ori mai multe, uh, mai mare rulaj decât uh, rulajul de pe piața Uniunii Europene și aceasta pentru că există un alt model financiar în America decât în, um, în, în um, Europa, ca de exemplu în Franța, în Germania sau în Scandinavia avem în Statele Unite un sistem financiar absolut diferit. Nu înseamnă că unul dintre ele este mai bun decât celălalt. Dar acesta este un rezultatul unor alegeri foarte clare. Un al treilea punct. S-a menționat că atunci când s-au introdus taxele financiare pe tranzacții, de exemplu în China, au căzut uh, bursele cu, bursa a căzut cu vreo 25%. Însă o săptămână după aceea, de fiecare dată când au căzut prețurile, când s-a introdus o taxă financiară, ele au revenit, fie la nivelul dinainte, fie chiar mai mult decât, uh, mai sus decât nivelul dinainte. Deci acesta nu este un argument bun. Taxa suedeză a fost foarte prost concepută și cerea să fie fraudată și a fost încălcată, într-adevăr. În Statele Unite, într-adevăr, se mai constată evaziuni fiscale, dar în continuare este o sursă importantă la venitul statului. S-a discutat uh, despre acest lucru și chiar cu acest lucru ar putea fi, taxa ar putea fi, rămâne pozitivă totuși. Întrebarea este însă cine va plăti această taxă? S-a pus această întrebare și este foarte importantă. Dacă ne uităm la Friedman sau la economiști de dreapta, ei spun că nu are rost să taxezi în corporațiile, pentru că corporațiile nu fac decât să treacă mai departe, să dea mai departe taxa la consumatori care le cumpără produsele sau la investitori, ceea ce este adevărat, care până la urmă și ei sunt indivizi persoane. Așadar, orice taxă, că este taxa pe carbon, pe uh, traficul aerian, până la urmă tot consumatorul o plătește. Întrebarea este în acest spectru de taxe, care este până la urmă efectul ei, este progresiv sau regresiv. Și ceea ce este foarte clar în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare, dacă ne uităm la cine investește în hedge fonduri, în uh, trading de înaltă frecvență și așa mai departe, este că, în general, tot timpul contribuabilii uh, mici vor fi cei care vor progresa mai mult decât uh, Uh, printr-o um, creștere a TVA-ului sau a creștere a taxei pe venit. Trebuie să amintim întotdeauna acest lucru. Indivizii, persoanele sunt cei care plătesc taxele și până la urmă se pune problema doar de distribuire a acestor taxe. Uh, mai s-a vorbit și de concurență, dacă o taxă strict europeană ar um, crea de deloială de în Uniunea Europeană. Nu cred că este cazul. Într-adevăr, fusul orar este foarte important s-a spus, nu, fusul orar nu este neapărat important, pentru că și um, în, se poți, rămân, poți să nu dormi noaptea și să ai, dacă securitatea, de exemplu, are sau um, paznicii au ture de noapte, de ce n-ar putea și uh, traderii să aibă ture de noapte pentru a frauda sistemul? În orice caz, dacă am avea o taxă în zona euro sau pe orice tranzacții în Europa, aceasta n-ar putea fi uh, fraudată pentru că totul ar trebui să se întâmple sub egida Băncii Centrale Europene. Nu mai uh, atunci în cazul în care nu e vorba de zona euro, aceasta s-ar putea întâmpla. Însă, în ceea ce privește operațiile financiare, depinde, bineînțeles, de zonă pentru a determina în ce măsură s-ar putea încălca acest sistem. S-a pus întrebarea cu privire la o taxă simplă sau dacă un costurile coordonării ar fi foarte mari. Comparând cu costurile de coordonare pentru taxele pe corporații, care, de exemplu, creează foarte multă evaziune fiscală, aceasta ar fi o taxă foarte simplă de implementat, pentru că toate tranzacțiile financiare sunt, la ora actuală, electronice, sunt înregistrate într-un format standardizat și mesajele sunt transmise pe SWIFT, pe un sistem de asemenea standardizat și costurile sunt și ele înregistrate uh, Um, automat, deci costurile de coordonare sunt mult mai joase decât pentru orice altă taxă pe care o impunem. Riscul ca piața, uh, riscul pe care ar trebui Uniunea Europeană să-l ia, trebuie să nu uităm că nu trebuie tot timpul să avem complexul că suntem inferior față de alte piețe. Uniunea Europeană este cea mai mare piață din lume. Nu există niciun fel în care un actor financiar ar risca să nu fie prezent în Uniunea Europeană numai pentru a evita o taxă de 0,01%. Pur și simplu nu este de imaginat așa ceva, chiar cu noile reglementări, ba chiar și cu reglementările în vigoare, uh, tot nu este posibil să um, eviți prezența în Europa pentru aceste motive, chiar dacă Uniunea Europeană ar implementa această taxă. Acum, abordarea pe termen lung, dacă este necesară, da, este necesară. Dacă facem interviuri cu, um, intervievăm manager de fond în, în, la New York sau um, de bancă sau de corporații, ei întotdeauna vor spune că investițiile pe termen lung sunt mai importante pentru că pe termen scurt vei, vor fi întotdeauna penalizați de către piețele orientate către termen scurt, piețele financiare. Așadar, o, o creare de capital, o capitalizare pe termen lung este extrem de importantă și trebuie întotdeauna să avem un orizont pe termen lung. La fel de important este să avem în general un orizont pe termen lung, pentru că am văzut ce se întâmplă dacă ne uităm doar la termenul scurt, pentru că nu vom putea, de exemplu, să integrăm costurile pentru schimbările climatice, pentru problemele de pensii pe care le vom avea în 3 sau 5 ani este absolut esențial. O taxă financiară pe tranzacții este foarte importantă. Mai există însă și alte instrumente, de exemplu facilități fiscale pentru, impozit, pentru revenitul pe, revenitul pe capital. Vă rog frumos dacă puteți să concluzionați, spune președinte. Am fost foarte generoasă, pentru că nu ați avut foarte mult timp. Da, înțeleg, spune vorbitorul. Atunci am terminat. Mulțumesc. Domnule Role, cred că sunteți de acord cu ce spune domnul Capur. Da, sunt de acord pentru că am lucrat pentru aceeași bancă de investiții din America. Și aș vrea și eu să vorbesc pentru cei mici. În primul rând, s-au menționat câteva puncte voi vorbi despre ceva foarte important și anume bursa din la Londra nu a fost, a, există de 100 și ceva de ani. De 200 de ani, mă scuzați. Vreau să vă dau un exemplu. Am fost de acord și în ceea ce privește borsa italiană, care are tranzacții de 4 miliarde de euro pe zi Aceasta este similar cu rulajul pe piața Marii Britanii, care este de trei ori mai mare decât piața de capital din Italia. Dacă ne uităm însă la lichidități, vedem că există o diferență foarte mare care vine de la taxa pe tranzacții. Aceasta, bineînțeles, penalizează acele companii care încearcă să își facă rezerve de capital, dar nu îi penalizează pe alții mari, așa cum îi penalizează pe unii mici, care sunt întotdeauna ultimii. Dacă lichiditatea nu este suficientă pentru o companie mare, este un lucru foarte grav, dar pentru cei mici, care sunt cei care creează locuri de muncă, este și mai grav, pentru că ei sunt cei care răspund la noile oportunități de pe piață, ei sunt cei care au posibilitatea de a, într-adevăr, de a aduce un tribut echității. Iată, deci, impactul care se vede foarte clar de pe urma unei taxe financiare. Înțeleg foarte bine că 0,5% nu este același lucru cu 0,01% care este rata pentru taxa Tobin. În orice caz, aveți dreptate, dar nu cred că suntem aici pentru ca să vorbim despre taxa Tobin, ci despre taxa pe tranzacțiile financiare, la care nu știm care va fi uh, dobânda. Ce știm este că în momentul în care va apărea această taxă, nu vom ști exact unde se va opri. Bineînțeles că tentația va fi ca ea să sporească, să crească în timp. Așadar, nu putem vorbi foarte clar de această taxă, neștiind exact cât este ea. Știm că taxa pe timbru este 0,1%, care este o taxă destul de uh, usturătoare. Nu știm însă care va fi situația cu taxa despre care vorbim noi. Ce știm însă este că nu considerăm că această taxă, nu credem că această taxă va crea re, vreun venit, pentru că ea nu este menită să genereze venit, este genită, venit, menită, mă scuzați, să genereze tranzacții. Uh, Înțeleg foarte bine argumentele pe care le-a menționat domnul Capur. Dacă ne uităm la situația economiei noastre, recesiunea în care a fost indusă de activitățile financiare, care i-a afectat pe cei mici, din care facem parte și noi. Este clar că trebuie să existe o formă de pedeapsă pentru sau decizii politice care să corecteze aceste erori vom putea noi managementul industrial, industriașilor sau celor care au ceva de zis pe această piață sau trebuie să acționăm într-o manieră organizată. Dacă îmi permiteți, aș vrea să spun că această criză vine din nivelul excesiv al uh, de pârghii pe care le-au folosit uh, sistemul financiar. Aceste pârghii foarte crescute sunt, uh, problema, sunt o problemă în uh, sistemul bancar. Însă, schimburile, de exemplu, nu au avut un sistem de bonusuri, cum a fost cazul în sistemul bancar. Cum îi vom pedepsi? Nu îi vom pedepsi însă pe intermediari, ci îi vom pedepsi vom pedepsi întreprinderile mijlocii, de exemplu, care sunt cei care trebuie să plătească o taxă mai mare. Deci să nu confundăm uh, serviciile bancare, pârghile din acest serviciu și uh, actorii de pe piața uh, întreprinderilor medii, de exemplu. Știu că nu prea mai avem timp, dar am auzit foarte multe despre lichiditate versus volum, termen scurt versus termen foarte scurt sau foarte lung. Cine decide până la urmă despre aceste definiții. Atunci când lichiditatea există pe piață, ea este disponibilă pentru toți, fie că sunt investitori sau altceva. Dacă doriți să faceți o tranzacție, vreți să vindeți o mm, securitizare sau valoare mobiliară, atunci uh, trebuie să vă orientați în funcție de ceea ce se găsește pe piață. Întrebarea este care este diferența între termen scurt și termen lung. Ce înseamnă până la urmă speculație? Băncile centrale pot specula și alți actori pot specula, dar nu se poate defini foarte clar ce înseamnă acest lucru. Este o definiție, definiție artificială care nu corespunde realității. Și când aud comentarii despre speculațiile pe termen scurt uh, care se fac, uh, se vinde când uh, piața merge în jos și se cumpără sau invers, vă pot spune că în cei 26 de ani de când lucrez în acest domeniu, pot să vă spun că de fapt dacă folosești numai acest principiu vei ieși de pe piață foarte repede. Foarte des traderii și hedge fondurile oferă lichidități pieței arbitrează în, pe piața instrumentelor. Nu, lucrurile nu sunt atât de simple și nu este ușor să diferențiezi diferitele tipuri de lichidități în funcție de orizonturile pe termen scurt sau lung. Vă rog frumos, spune președinte, vă rog să încheiați. Da, imediat. Unii trader pot avea o poziție uh, pentru câteva secunde, apoi alții pot să-și păstreze aceeași poziție timp de 2 ani. În concluzie, aș vrea să spun uh, că perspectiva unei tranzacții financiare și unei taxe, așa cum am trăit-o noi în Marea Britanie, pare de fapt să pedepsească companiile mici și mijlocii și este de fapt până la urmă o taxă pe ocupare. Mulțumesc! Domnul Lloyd și domnule Vidau, nu mai am prea mult timp să vă acord, deci vă rog să vă concentrați doar pe ce este esențial. Nu trebuie să răspundeți la toate întrebările care vi s-au pus, doar ce vi se pare important din perspectiva noastră. Aș vrea să mă concentrez uh, doar pe unele întrebări precise despre ce vorbim exact, dacă vorbim despre aceeași taxă. Mi se pare că este esențial pentru că sunt tot felul de propuneri care au fost făcute și bineînțeles diavolul se ascunde în detalii. De fapt, cred că toți ne punem aceeași întrebare. Dacă modelul la care ne gândim va crește veniturile, acesta de fapt este obiectivul și care ar fi efectul colectării veniturilor respective și uh, dacă vom avea un efect uh, corector sau nu, din nou trebuie să răspundem uh, întrebarea. Cred că aceste întrebări sunt pertinente. Ideea este că se va crește venitul, dar nu cunoaștem răspunsul pieței. Dacă impozităm două lucruri care sunt echivalente din punct de vedere economic în două moduri diferite, vom avea un comportament economic. Se vor reduce veniturile iar actorii de pe piață vor acționa diferit. Ideea legată de instrumentele derivate este că putem să Uh, avem aceeași poziție cu mai multe instrumente derivate. Dacă folosim într-un model trei instrumente derivate, iar într-un model un singur instrument derivat, atunci se creează o distorsiune între cele două tipuri de comportament, iar oamenii își vor schimba comportamentul. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este care trebuie să fie această schimbare comportamentală, care va fi efectul asupra veniturilor. Va fi efectul atât de mare încât se va distruge baza fundamentală? Nu știu. Va fi efectul atât de mare asupra schimbării activităților încât uh, vom avea efecte neprevăzute în privința comportamentului pieței, nu știm. Uh, știm doar care sunt supozițiile, dar nu știm uh, clar ce se va obține. Domnule Vidar, dacă vreți să adăugați ceva sau puteți să comentați oricând, să interveniți când va vorbi comisia. Oricum, eh, eu am prezentat o imagine de ansamblu a stadiului actual eh, al discuțiilor în cadrul comisiei. În al doilea rând, eh, subscriu la ceea ce a spus domnul Lloyd și anume că există mai multe întrebări care trebuie clarificate și acesta este motivul pentru care nu lucrăm la o propunere concretă, pentru că în primul rând trebuie să știm clar care sunt obiectivele unei astfel de propuneri. Am putea să replicăm cu ușurință uh, taxa de timbru din Regatul Unit la nivel european. Nu ar fi foarte rău, pentru că de fapt este o taxă restricționată la tranzacțiile cu acțiuni ale companiilor care și-au sediul în Regatul Unit sau care cel puțin sunt înregistrate în Regatul Unit. Dacă asta ne dorim, atunci uh, jocul este diferit complet diferit. Dacă totuși vrem să avem o taxă pe tranzacțiile financiare care să acopere toate tipurile de tranzacții financiare, atunci uh, se pun probleme legate de competitivitate și relocare în alte părți ale lumii. Deci avem o diferență fundamentală în funcție de abordarea pe care o adoptăm. Și cred că exact de acest lucru avem nevoie într-o primă fază. Acest lucru trebuie clarificat și um, nu a reieșit din discuțiile între statele membre. Există foarte multe modele, însă nu există o linie clară de gândire referitor la ce vrem să facem cu această taxă. Cred că aceasta este condiție de bază pentru a formula o propunere. Nu vreau să mai adaug nimic pentru că vă grăbiți. Mulțumesc uh, foarte mult, le mulțumesc tuturor experților. Cred că este foarte clar că ne aflăm doar la începutul dezbaterii și deloc la sfârșit. Mai sunt foarte multe de făcut în această privință. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați uh, furnizat expertiza dumneavoastră. Acum uh, îi dau cuvântul domnului Șticluna, care va prezida ultimele două puncte de pe ordinea de zi. going to start, continue with... Vom continua. We have an exchange of views on uh, a report. Avem așadar un schimb de opinie asupra unui raport. It's uh, Wolf Klintz, yes. Al domnului Wolf Klintz. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sprechen also heute Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim astăzi despre revizuirea directivei care a intrat în vigoare în 2003 cu privire la oferta publică de valori mobiliare și armonizarea obligațiilor de transparență în întreaga Uniune Europeană. De fapt, este vorba de un fel de pașaport european pentru valorile mobiliare care permite celor 27 de state membre să, să ceară o autorizație prealabilă. La cinci ani după intrarea sa în vigoare, acest proiect a fost analizat pentru a vedea dacă trebuie schimbat. În primul rând se dorea o uh, constatarea dacă există o insecuritate juridică, dacă este în continuare există bariere administrative care sunt legate de această directivă, ceea ce a fost totul parte dintr-o inițiativă Better Regulation a Comisiei. În contradicție cu alte sau fără ca comisia să procedeze ca de obicei, s-au făcut studii de impact și așa mai departe, mai multe metode de analize pentru a ajunge la un rezultat cât mai realist. Care este rezultatul? Eu sunt de acord cu multe din uh, schimbările pe care le propune comisia, sunt mai ales schimbări tehnice, dar există două puncte la care eu cred că ar trebui să mai analizăm încă o dată documentele pe care le avem. Este vorba în primul rând de așa numitul rezumat sau o upgradare a acestuia. Avem întâi un prospect și după aceea avem un rezumat care este mai scurt decât prospectul și în propunerea comisiei uh, se cere o uh, acordarea unui rol mai important acestui rezultat și uh, preluarea unor responsabilități. În primul rând, este acceptabil obiectivul pe care și l-a stabilit Comisia, și anume ca produsele care intră în concurență, deci fonduri de investiții, asigurări de viață sau valori mobiliare structurate, titluri de valoare să fie mai bine coordonate. Și de aceea, în aprilie 2009, deci de acum o jumătate de an, a dat un comunicare pentru așa numiți PREPS, adică pachetul pentru produsele uh, de investiție, care este o abordare foarte bună, care a fost discutată în comisie deja de multe ori. Noi am cerut întotdeauna ca aceste produse uh, să favorizeze acționarii mici și să fie supuse aceleiași reglementări ca alte produse. Însă, în momentul de față, am senzația că ceea ce a reieșit uh, din prelucrarea acestei directive preia o parte din proiectul PRIP și acest lucru mi se pare puțin cam uh, evaziv. Mi se pare că lipsește o orientare țintită. Și Există și o introducere mult prea rapidă a unui concept de key informations care nu a fost prelucrat până la capăt și nu mi se pare că este bine structurat și într-un fel contravine obiectivului unei better regulation. Cred că ar fi fost mai bine să așteptăm de aceea și să vedem, uh, așa cum este prevăzut în conceptul PRIPS, dacă putem găsi o soluție orizontală. Ceea ce avem acum este, dacă îmi permiteți să exagerez, uh, este într-un fel cam uh, scuturat din mânecă, fără prea multă gândire și fără o consolidare adevărată pentru o adevărată comparație. Uh, E vorba de fapt de o fragmentare a directivei dinainte. Definiția unei key information trebuie să fie reprelucrată, după părerea mea, în momentul de față nu am ajuns încă la un rezultat satisfăcător. Sunt însă de acord cu o parte din punctele prezentate în document, de exemplu, definiția acționarului calificat care este, folosește definiția MIFID, mi se pare foarte bună această abordare. În ceea ce privește bonurile sau împrumuturile sau astfel de valori mobiliare care țin, uh, care pornesc de la premiza statului uh, de origine ca principiu esențial, mi se pare de asemenea o abordare bună care arată până la urmă că într-adevăr avem intenții serioase în ceea ce privește piața internă. Mai avem și un al doilea punct, așa numita cascadă retail. Ce se întâmplă așadar la livrările cu amănuntul? Ce se întâmplă când un institut oferă o valoare mobiliară, vine un intermediar care oferă mai departe la rândul său aceeași valoare mobiliară. Întrebarea care se pune este cine este pentru conținutul, cine este responsabil pentru conținutul acestei valori, cine trebuie să răspundă până la urmă pentru această valoare, original, deci cel care a emis uh, respectiva valoare sau ultimul uh, din acest lanț care folosește până la urmă produsul respectiv. Dacă se folosește prospectul cu acordul uh, primului emitent al acestui emițător al acestui prospect, atunci mie mi se pare că uh, Aici situația juridică este foarte simplă, poate pentru mine care nu sunt jurist este simplă, dar cred că atunci primul emițător trebuie să rămână cel responsabil. Pe de altă parte, dacă nu există acordul între ultimele, primul și ultimul uh, responsabil, atunci există cazul în care au intervenit intermediari. Întrebarea este însă și cât de mare trebuie să fie, cât de lungă trebuie să fie valabilitatea acestui prospect. Propunerea Comisiei este de majorare de la 12 la 24 de luni a valabilității acestui prospect, ceea ce aduce o oarecare facilizare și o reducere a costurilor. În continuare este însă foarte clar că atunci când se introduce un produs, trebuie să fie făcute adaptări, bineînțeles. Consiliul a făcut eforturi uh, să ajungă la un consens, dar după aceea s-a reîntors la varianta 12 luni, care mi se pare destul de regretabil. Iar, iar la prospectul de bază, dacă un emițător uh, emite un prospect de bază pentru că știe că nu-l va emite doar o singură dată, ci probabil că în decursul la 2-3 ani îl va mai folosi și după aceea uh, atunci el are posibilitatea să folosească acest prospect de bază și să-l adapteze după aceea pe parcurs. Eu sunt de părere însă că acest prospect de bază ar trebui să fie valabil 36 de luni și nu 24 cum este acum, dar Consiliul nu este neapărat de acord momentan cu noi, va trebui să mai purtăm discuții ulterioare cu el. Două puncte suplimentare, dacă îmi permiteți, mi se pare foarte bine ca în cazurile în care o întreprindere creează emisii care um, emite titluri care sunt uh, care afectează o singură persoană, acest lucru ar trebui să treacă printr-o procedură foarte simplă. De asemenea, mi se pare corect ca în cazul IMM-urilor să se aplice o clauză de proporționalitate pentru a simplifica întreaga procedură. Consiliul face eforturi, așa cum uh, s-a întâmplat și la alte situații, de a ajunge foarte repede la un consens. Astăzi chiar avem reuniunea ministrilor de finanțe, care poate discută și această directivă și încearcă, poate, să ajungă la o majoritate pentru a se pune de acord. Nu prea înțeleg de ce se grăbește așa de tare Consiliul. Procesul uh, total nu se împiedică deloc și în același timp nici nu se um, accelerează prin această grabă sau pripeală a Consiliului. Iar mm, pentru că și noi avem un calendar în Parlament și înainte să avem un vot în comisie, nu putem ajunge la discuțiile din trilog. Bănuiesc că Suedia dorește să încheie mai multe proiecte până la sfârșitul anului, un obiectiv foarte ambițios, pentru că altfel nu pot să-mi explic această pripeală. Noi avem calendarul următor. Raportul va fi înaintat pe 11 ianuarie. Ba nu, chiar mai târziu, dacă văd, 11 ianuarie este depunerea amendamentelor, 26-27 comentarea amendamentelor și 22 februarie abia dezbaterea și în final uh, lunii martie va avea loc votul în comisie. Mulțumesc! Um, Raportorul din umbră al uh, PP-ului, domnul Fer. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva Uh, aceasta are două mari obiective. În primul rând, uh, protecția investitorilor și, pe altă parte, eficacitatea pieței. Aceste două obiective pot fi considerate în cadrul principiului transparenței. În această optică, am totuși câteva rezerve privind uh, conceptul de protecție. Vorbim de o schimbare intermediară, pentru că este posibil uh, ca în momentul adoptării uh, directivei PRIPS să nu există prea multe probleme de natură politică și asta ar trebui să permită uh, introducerea valorilor mobiliare, ceea ce ar fi mai coerent și ar permite reducerea taxelor administrative, ceea ce este și mai important într-o perioadă de criză. Pentru alte aspecte specifice, aș spune că există măsuri clare legate de logica comunitară și care vizează armonizarea legislativă și care trec de asemenea și prin ideea trainingului care trebuie dat uh, operatorilor pentru acest tip de uh, măsuri. E, vor exista de asemenea nevoie de adaptare juridică uh, punctuale, mai ales pentru că aceste măsuri uh, vizează statul de origine. Există și alte măsuri care creează anumite dubii. Prima este legată de non-obligativitatea ofertei publice într-o situație de revânzare dacă acesta corespunde unei noi oferte și această situație modifică sistemul de responsabilitate care este important și uh, este important din punct de vedere al determinării regimului juridic. Pe de altă parte, uh, ar trebui să știm că în ceea ce privește natura acestei propuneri, aș spune că expunerea de motive trebuie să rămână doar atât și nu trebuie să înlocuiască oferta publică. Sunt complet de acord cu ce a spus domnul Clintz în ceea ce privește uh, termenul de ofertă publică, documentele de registru, toate acestea trebuie să fie echilibrate. Uh, propunerea de 36 de luni este una clară, pozitivă și, în fine, termenul uh, de publicare a amendamentelor trebuie să fie cât mai, într-un arc temporal cât mai uh, larg posibil, deci până la sfârșitul uh, ofertei publice. Cred că sarcina care ne așteaptă este una dificilă. Probabil nu vom reuși să obținem un uh, consens. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Fel. Cred că Catherine Sennan dorește să ia cuvântul de asemenea. Staler domnule președinte. Mulțumesc raportorului, mulțumesc raportorului din umbră de asemenea. Cred că domnul Clinț a dat o imagine foarte clară a problemelor cheie și pentru cei dintre noi care nu sunt foarte experți în acest dosar a fost foarte important. Trei puncte vreau să abordez în această discuție inițială. Cum a spus uh, și raportorul și raportorul din umbră pentru PPE, Uh, de asemenea, cred că trebuie să spunem foarte clar că responsabilitatea în ce privește informațiile relevante trebuie să rămână în documentul general și când vine vorba de rezumat, deși evident acesta trebuie să fie cât mai util, el nu poate să uh, înlocuiască documentul de ofertă publică. Trebuie să exprimăm foarte clar faptul că utilitatea rezumatului trebuie să fie că e scris într-o limbă foarte clară, într-un limbaj foarte clar, cât mai clar cu putință. Apoi, în ce privește uh, articolul 16 care elimină obligația de a emite prospect în cazul ă, unor oferte în cascadă și obligația de a data, de a actualiza prospectul. Cred că aici e vorba de un termen tehnic și oricum problema articolului 16 trebuie explorată în continuare. În ce privește extinderea perioadei de valabilitate, mai e nevoie să mă convingeți în legătură cu asta. Înțeleg că perioada actuală de 12 luni ar fi extinsă la 24 de luni și îngrijorarea mea ar fi că investitorii s-ar putea confrunta cu un prospect uh, original, inițial, care după aceea este schimbat la unul de 2 ani, deci ar crește complexitatea analizei necesare și ar reduce protecția investitorilor. Deci sunt probleme unde vreau să mai discutăm aici și pentru că nu sunt foarte convinsă de utilitatea lor. Însă, uh, întorcându-mă la problema rezumatului prezentării, cred că este important să avem o anumită coerență între regulile pe care le stabilim, între un set de reguli și alt set de reguli și cred că domnul Clinț are uh, dreptate când spune că trebuie să fim coerenți și cu directiva PRIPS. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a avea această discuție. Păcat că au rămas atât de puțin dintre, dintre noi aici, dar poate puțin sunt interesați de acest subiect. Mulțumesc, Catherine. Și acum, doamna Ghiuri. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru expunerile sale. Mi se pare foarte bine că s-au spus toate aceste lucruri. Mai am însă două remarci de făcut. În primul rând, în legătură cu rezumatul și cu informațiile de care vorbea domnul Clint, dumnealui a spus că nu este foarte clar în propunerea comisiei care este ponderea acestui rezumat și că ar trebui să clarificăm ce este el până la urmă și ce, ce este uh, celălalt text. Ar fi important și ca această rezumat să nu fie conceput prea tehnic, ci trebuie să fie într-un limbaj accesibil pentru toată lumea. Un al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac se referă la prospect și la răspunderea civilă în acest domeniu și anume care trebuie să fie area de competență, area de influență a acestei responsabilități. Comisia a vorbit de răspunderea civilă și dorește să o extindă, din câte am înțeles eu, mai, dacă am înțeles bine. De exemplu, dacă se ia o decizie care nu este justificată pentru că informațiile din prospect nu au fost clar exprimate sau au fost uh, neclare, uh, acest lucru nu este suficient pentru mine. Ar fi bine dacă răspunderea civilă s-ar putea aplica la toate propozițiile din acest prospect, pentru că acest lucru ar proteja investitorii dacă ar avea așadar o răspundere mai extinsă civilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Okay. Mr. Klins. Domnule ich mulțumesc tuturor colegilor pentru remarcile pe care le-au făcut. Eu nu sunt chiar atât de pesimist cum este domnul Fera din Portugalia. Eu cred însă că vom putea găsi un compromis. Mi se pare că deja în Parlament am făcut primii pași. A, ah, poate v-am înțeles greșit. În Parlament eu cred că vom găsi un compromis. Fie că după aceea vom reuși cu Comisia și Consiliul la trilog să ne punem de acord uh, cu privire la propunerea noastră, aceasta vom vedea, nu putem ști de acum. Eu cred însă că, fiind dat că avem mai multe putere de la tratatul de la Lisabona, ar trebui să putem să obținem acest lucru. Punctele care au fost numite în această discuție sunt puncte cu care ne vom mai confrunta cu siguranță și pe care și eu le voi mai aborda în discuțiile noastre. Mă bucur însă că suntem de acord cu privire la obiective. Dorim să îmbunătățim piața internă, dorim o protecție mai bună a acționarului și dorim să ne asigurăm că vom avea mai puțină și nu mai multă birocrație. Având în vedere aceste obiective, va trebui să încercăm să clarificăm această procedură. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Vreau să vă amintesc calendarul pentru acest raport. Avem uh, pe 26 ianuarie analiza proiectului de raport, pe 22 februarie data limită pentru depunerea amendamentelor și apoi dezbaterea pe 16 martie, dezbaterea amendamentelor și votul tot în martie. Mulțumesc! Right. We now turn... Și acum Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi și anume raportul David Casa aplicarea opțională și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă. Domnul Casa. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, început în această dimineață cu un raport și se pare că eu voi încheia ziua. Propunerea privește posibilitatea ca statele membre să poată introduce mecanismul de taxare inversă pentru a combate anumite forme specifice de fraudă TVA, frauda prin carusel, mă scuzați, spune raportorul, Frauda cu TVA, în domeniul TVA, este o problemă pentru toate statele membre, afectează veniturile lor, bugetare și funcționarea corectă a pieței interne. Una dintre cele mai uh, frecvente forme este neplata TVA sau uh, frauda de tip carusel. Aceasta se organizează cu bunuri ușor de transportat și cu valoare foarte mare. Totuși, se răspândește și la sectorul serviciilor și uh, e, ridică multe probleme și o posi- posibilă comercializare a cotelor de emise cu efect de seră. Cine, după cum Știți, furnizorul când vinde un uh, serviciu încasează TVA de la client și apoi îl plătește la uh, trez- trezorerie, după aceea și îl uh, cere returnarea de TVA de la uh, trezorerie. Deci, practic, consumatorul final este cel care plătește TVA-ul pentru că el nu poate să mai ceară după aceea rambursarea niciunui fel de TVA. Însă, în cazul comerțului uh, între întreprinderi, companii uh, din uh, diverse țări membre, nu se, nu e, furnizorul nu este obligat să plătească TVA, deci bunul circulă liber dintr-un stat membru în altul. Frauda cu firmă fantomă este atunci când, atât furnăz, când furnizorul ia uh, TVA-ul de la uh, beneficiar și nu-l mai plătește după aceea uh, trezorerie, organiza, autorităților fiscale. La fel, în frauda de tip carusel, facturile și bunurile sunt trecute dintr-o firmă fantomă într-alta pentru a se pierde urma taxă. Se estimează că aproximativ 28% din frauda cu TVA este de acest tip uh, carusel. Comisia recent a făcut un studiu în care spune că a, uh, diferența aceasta de încasare de TVA variază între 90 și 113 miliarde de euro între 2000 și 2000 6, deficitul de, de încasare de TVA și transferul uh, uh, de cote de emisie cu efect de seră, cu gaze cu efect de seră, se face numai într-un în mod electronic și se consideră că este o furnizare de servicii și aceste tipuri de uh, tranzacții sunt taxate la sursă. Deci cineva cumpără credite de carbon și apoi le vinde cu un preț care include TVA. Și amenințarea față de credibilitatea sistemului de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de serie explică de ce Comisia a propus foarte rapid să se introducă și acest tip de tranzacții pe lista celor vizate de această directivă Până în 2012, 90 până la 95% dintre licențe vor fi uh, date marilor uh, poluatori, 5 până la 10% vor fi comercializate în cadrul sistemului uh, Kyoto și majoritatea, după 2013, majoritatea licențelor vor fi comercializate și realocarea lor se poate face în diferite moduri prin cadrul unor tranzacții private. În al doilea rând, se poate face acest lucru în sistemul OTC, folosind un broker care să aducă la oaltă vânzătorul și cumpărătorul. Și în al treilea rând, piața spot, pe una dintre bursele de mediu care vor fi create în Europa. Deci este nevoie să se răspundă la acest uh, risc de fraudă care va apărea. Propunerea uh, dă termen limită pentru introducerea acestui sistem uh, până în septembrie 2014. Mecanismul uh, taxei inverse permite unei uh, firme înregistrate care vinde un bun purtător de TVA unei alte firme să nu ceară plata TVA și să se plătească această taxă la utilizatorul final sau la firma care nu este registrată ca plătitor de TVA și toată taxa se concentrează la această ultimă persoană taxabilă care nu poate cere rambursare pentru că n-a plătit niciodată TVA. Așadar, nu mai există oportunitatea fraudei de tip carusel. Propunerea limitează aplicarea mecanismului de taxă inversă la trei bunuri sau servicii cu maxim de două, din care maxim două să fie bunuri statele membre, înainte de aplicarea acestui sistem, trebuie să ia anumite măsuri și acestea includ obligativitatea raportării, obligațiile de raportare pentru fiecare persoană plătitoare, monitorizarea activităților frauduloase și evaluarea uh, corectă a rezultatelor aplicării sistemului. Statele membre trebuie să informeze Comisia în legătură cu aceste măsuri și să raporteze în legătură cu eficiența sistemului. Susțin propunerile comisiei, totuși am de asemenea impresia că trebuie făcute anumite schimbări. În primul rând, uh, în amendamentul 5, cred că se, uh, trebuie spus mai clar că aplicarea acestui mecanism trebuie să se uh, aplice numai tranzacțiilor între companii în ce privește bunurile serviciilor, serviciile, odată ce un stat membru decide să folosească acest sistem, atunci el trebuie să fie obligatoriu și pentru sistemul de comercializare a uh, uh, cotelor de emisie. După aceea, amendamentele 2 și 6 spun că acolo unde statele membre aleg să folosească sistemul de taxare inversă, trebuie să introducă și certificatele de emisii, pentru că din 2013 încolo majoritatea Uh, certificatelor, cotelor vor fi uh, comercializate. Iar potențialul de fraudă și de pierderi în urma acesteia este foarte mare. Acest lucru este justificat pentru că este incert uh, cum poate acest sistem să afecteze alte zone comerciale. Amendamentele 7 și 8 privind obligațiile persoanelor care trebuie să plătească TVA statele membre trebuie să aibă opțiunea de a cere uh, un raport uh, de la tranzacție la tranzacție sau un raport general. Amendamentele 3 și 9 sugerez ca Comisia uh, TVA să fie consultată de statele membre atunci când se stabilesc criteriile. Comitetul TVA să fie stabil, uh, sesizat în evaluarea impactului asupra evoluției activităților uh, frauduloase. Amendamentele 4 și 10 care spun că Parlamentul și Consiliul trebuie să fie informate în legătură cu eficiența generală a mecanismului de taxare inversă și propunerile potențiale pe care Comisia poate intenționa să le facă în viitor. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul privind eficiența aplicării sistemului de taxare inversă, inversă până în iulie 2014. Deci, prin aceste propuneri, intenția mea este să întărim siguranța și credibilitatea sistemului de comercializare a cotelor de emisie, în același timp reducând povara asupra companiilor oneste. Sunt sigur că Parlamentul uh, va fi de asemenea informat în legătură cu rezultatele implementării uh, și vă mulțumesc. Yes, thank you, Mr. Kaza. Mulțumesc, da. domnule Caza. Vă rog, domnul Clinton. Domnule președinte, aș vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Casa pentru acest raport foarte bun. Sunt bucuros că ideea este de a clarifica directiva și mai ales de a ne concentra pe riscul de fraudă. În special când uh, vorbim despre mm, schema de comerț cu cote de emisii. Acum aș vrea să pun câteva întrebări legate de anexă. Cred că informațiile din anexă provin dintr-o listă folosită în Regatul Unit. Cum se justifică faptul că aceste bunuri se aplică pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la evaluările pe care trebuie să le prezinte statele membre. Statele membre trebuie să prezinte criteriile de, de evaluare criterii care pot uh, fi diferite de la un stat la altul. Și atunci uh, mă întreb dacă nu cumva ar fi dificil să comparăm rezultatele acestor evaluări și atunci poate că ar fi greu să avem o imagine de ansamblu. Care ar fi consecințele introducerii uh, unui astfel de sistem de taxare inversă? Raportorul a prezentat amendamentul 10 care face un apel la Comisie de a transmite un raport Parlamentului European și Consiliului mă întreb dacă nu am putea clarifica directiva prin un apel la o analiză a consecințelor pe care le-ar avea introducerea unui uh, sistem de taxare inversă pentru cei care furnizează uh, bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă. Așadar, am să mă opresc aici și sper că în viitor vom avea o colaborare bună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Clinț. Ja, vielen Dank. Ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen. Mulțumesc, nu mai vreau să adaug prea mult. Îi mulțumesc și eu domnului Caza pentru activitatea sa în tocmirea acestui raport. Problema fraudei în domeniul TVA-ului este o problemă pe ordinea de zi deja de mulți ani și, de fapt, cifrele nu sunt cunoscute, de fapt, de către nimeni, dar se estimează cam la cât se ridică această fraudă și de aceea ne întrebăm de ce e nevoie de atât de mult timp pentru a face o încercare de stăvilire a fraudei în domeniul TVA. E vorba de zeci și sute de mii de miliarde de euro. Deci este foarte bine să încercăm în fine să facem ceva în acest domeniu. Sper să participe cât mai multe state la acest proiect, pentru că din câte am înțeles eu și poate că am înțeles greșit, uh, încă nu toate 27 de state membre doresc să participe la acest proiect. Da, așa este. Bun. Important este deci ca să reușim cu acest proiect, pentru că dacă nu reușim, atunci cred că vom fi din nou la plecare de unde, unde ne aflam acum uh, nu știu câți ani, unde nu se întâmpla nimic. Faptul că acum important va fi uh, că nu se va mai taxa TVA-ul la origine, este într-adevăr un, uh, unul dintre succesele cele mai importante ale acestui produs. Uh, și însă există un dar. Mi-e teamă că și cu această abordare nu putem fi siguri că nu vor exista în continuare fraudări. Pentru că cei care vor să încalce regula au întotdeauna foarte multă imaginație și vor folosi orice posibilitate, cât e ea de mică, pentru a încerca o evaziune fiscală. O întreprindere, de exemplu, care este beneficiar de servicii, va folosi o, sau va cumpăra o marfă și apoi va trebui în același timp să deducă TVA-ul, să plătească TVA-ul, dar va găsi o posibilitate de a deduce acel TVA. O astfel de întreprindere există și chiar dacă nu folosește produsul respectiv în scop profesional, ci o vinde, vinde produsul mai departe, cu toate acestea va declara produsul ca fiind de uz profesional pentru scopul întreprinderii și deja va putea după aceea să revândă proiectul. Deci există eh, produsul, mă scuzați, deci există în continuare probleme. Trebuie să avem grijă să nu încercăm să uh, creăm, de fapt, costuri suplimentare administrative prin ușa din dos, pentru că cel care prestează serviciile trebuie să fie convins că beneficiarul dă toate informațiile um, corecte în legătură cu situația sa profesională. Deci este vorba de o verificare birocratică care trebuie să aibă loc, pentru că altfel deschidem porțile către un nou tip de fraudă. Bineînțeles că la cei care oferă servicii acest lucru va crea o activitate suplimentară, dar trebuie să nu fie excesivă. Se mai pune și întrebarea cine răspunde în cazul în care totuși se întâmplă fraude. Cine este cel care trebuie tras la răspundere? Este prestatorul de servicii sau este mai degrabă beneficiarul sau și beneficiarul care trebuie să fie răspunzător. Eu personal am 5 sau 7 amendamente pe care vreau să le depun, care sunt la obiect și cred că vom fi de acord foarte repede cu raportorul cu privire la forma finală a proiectului, bănuiesc că nu vom avea nicio problemă nici în discuțiile cu Comisia, nici cu Consiliul pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Ghiuri. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc neapărat și domnului Caza, pe care vreau, să, pe care vreau să-l felicit pentru această prezentare și pentru un raport foarte bun. Această temă este foarte dificilă și mi se pare că a tratat-o cu multă abilitate. Am două comentarii scurte. Lucrăm într-un cadru bine stabilit. Chiar azi dimineața am vorbit despre evaziunea fiscală și atunci am luat cuvântul și am spus că concetățenii mei sunt foarte inventivi în ceea ce privește evaziunile fiscale și fraudele fiscale. Aceasta este valabil și pentru frauda de tip carusel. Am o întrebare către dumneavoastră. Oferim o opțiune statelor membre care pot să decidă în care trei chestiuni doresc să impună o taxare invers, inversă. Aș vrea însă să extindem această listă pentru produsele IT. Din motivul următor, în Ungaria, în momentul de față există multe abuzuri în legătură cu produsele IT. Cu acest tip de produse aș vrea deci să extindem lista noastră. Și un al doilea comentariu. Domnul Clinț a spus că sarcina administrativă nu ar trebui să fie crescută. Ar trebui chiar evitată. Și vreau să-l întreb pe raportor. Cum ar fi dacă am stabilit o valoare prag sub care nu se poate impune o taxare inversă, dar peste care este posibil să folosești acest mecanism? Dacă sunt bine informat, dar poate că mă înșel, în Germania s-a vehiculat valoarea de 5.000 de euro. Ce părere are raportorul? Mulțumesc! David, David, vrei să răspunzi și să încheiem? Mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând dați-mi voie să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am uh, colaborat în ultimele luni pentru a redacta prima versiune a raportului meu. Da, vorbim despre fraudă și oricât am încercat, frauda nu va dispărea complet. Am vorbit despre raudă, fraudă, despre fraudă vorbim timp de ani de zile, așa cum a spus și domnul Clint, Clint și niciodată nu vom eradica. Trebuie doar să limităm oportunitățile pentru producerea fraudei. S-au făcut uh, câteva sugestii de către colegi și sunt de acord cu ele și acum trebuie să vedem ce amendamente se mai pot face ca să ne asigurăm că nu punem o povară în plus pe umerii sectorului de afaceri de natură administrativă sau financiară. Și în ce privește suge, sugerarea unui prag. Da, știu că există un prag în Marea Britanie și e o idee pe care o putem lua în discuție. Evaluarea acestui proiect pilot, care e opțional pentru toate statele membre, va duce la o evaluarea din partea Comisiei, un document de uh, evaluare din partea Comisiei și apoi va, fi, va exista un document final și o evaluare finală înainte de introducerea permanentă a mecanismului. Deci noi, Parlamentul, dorim să fim informați în continuare. Trebuie să știm ce probleme vor fi identificate. Trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mai întâi să vedem cum funcționează mecanismul și să ne asigurăm că mecanismul este cât mai prietenos cu mediul de afaceri uh, cu putință. M-am întâlnit cu reprezentanții sectorului de afaceri și chestiunile uh, pe care le-am discutat noi astăzi mi-au fost invocate și de ei. Deci acum trebuie să vorbim cu uh, Consiliul, Comisia, cu sectorul de afaceri, care evident că trebuie să fie protejat de orice impact negativ care ar putea rezulta din această uh, propunere. Microfonul este deschis. Funcționează acum? Termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 decembrie, spune președintele, și pe 11 ianuarie, până pe 11 ianuarie vom avea examinarea amendamentelor, votul în comisie 27 ianuarie 2010. Asta ne aduce la sfârșitul dezbaterii noastre. Data următoarei sesiuni, luni, 7 ianuarie, ă, după amiază, vom avea o întâlnire cu domnul Jean-Claude Trichet, președintele Băncii Euro- Centrale Europene. Mulțumesc tuturor!